Uh, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten... Doamnelor și domnilor, bună ziua! Văd că toată lumea și-a pus căștile foarte bine, suntem transmiși pe internet și sper că sute de mii de, de telespectatori urmăresc ce se întâmplă în Parlamentul European. Văd că și colegii noștri din Spania și-au pus căștile, colegul nostru Sercas. Ne bucură faptul că avem un, o audiere a două comisii, Comisia pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și Aspectele Sociale, împreună cu Comisia Agri. Și mă bucur că discutăm astăzi o temă atât de importantă legată de agricultură și care este situația acestei Uh, meserii de agricultor. Toată lumea spune că agricultorii uh, primesc subvenții europene, însă eu cred că trebuie să fim atenți, să avem uh, condiții de muncă care să asigure agricultorii că pot să producă în siguranță alimentele de care avem nevoie. Nu trebuie să uităm că există anumite riscuri legate de substanțe chimice și așa mai departe și sper că la, până la urmă vom ajunge să redacăm un, un raport împreună cu Comisia Agri. Astăzi avem posibilitatea ca cele două comisii să se întâlnească, să organizeze această audiere în comun. Și domnule coleg Elmar, ne bucură faptul că sunteți alături de noi. Văd că și colega noastră McGuinness este alături de noi. Dumnezeu vine din uh, Irlanda, un uh, stat care a evoluat foarte mult în ultima vreme și cred că a devenit un model pentru alte state. Uh, să vedem cum pot fi făcute temele de acasă. Deci ne bucurăm de evoluțiile din Irlanda. Apoi, astăzi vom analiza care sunt riscurile existente, care sunt uh, condițiile de, de lucru și dau cuvântul colegului meu din Comisia Agri pentru o introducere și apoi doresc să spun experților că trebuie să-și uh, limiteze intervențiile la 10 minute. Uneori se spune că 10 minute sunt uh, prea puțin. Să vă doresc să vă liniștesc Europarlamentarii au de obicei la dispoziție doar uh, două minute în care trebuie să explice lumea. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Mr. President, and I... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă spun bun venit tuturor celor la această audiere despre siguranța la locul de muncă în agricultură. Din momentul în care am făcut această propunere de a avea un raport din propria inițiativă de discutare a siguranței la locul de muncă în Irlanda. 21 de persoane și-au pierdut viața în asemenea accidente la locul de muncă în agricultură și, din păcate, cred că această cifră poate fi regăsită și în uh, alte uh, țări europene. Agricultura este o, o meserie periculoasă dacă este să ne gândim riscuri, la, la riscurile cu care se confruntă agricultorii, de la riscuri uh, uh, chimice, ajungând la să aibă boli respiratorii și așa mai departe, nu trebuie să uităm că acești oameni lucrează în zone izolate, uh, singuri și este evident că punctele legate de siguranța locului de muncă au anumite caracteristici uh, specifice. Asemenea, riscuri trebuie înțelese în contextul unei ferme care nu este un loc de muncă, ci și locul unde se desfășoară activitatea familială. Și, din păcate, în ultimii ani am crescut și numărul copiilor care au murit în accidente care s-au uh, petrecut în diferite uh, uh, ferme. Aceste riscuri deseori sunt ignorate în politicile legate de siguranța la locul muncii. Însă, siguranța la locul muncii este esențială pentru uh, uh, agricultori și aștept cu nerăbdare un schimb de opinii cât mai interesant. Astăzi sperăm că audierea noastră va duce la avansarea unei abordări europene în acest domeniu și poate la sfârșitul acestei audieri vom putea decide dacă ar fi o idee foarte bună să avem un raport uh, pe această temă între Comisia Agri și Ample. Aș dori să-i prezint pe primii doi vorbitori. Primul este domnul Pat uh, Griffin de la autoritatea care se ocupă de siguranța locului muncii în, uh, în uh, Irlanda. Astăzi se ocupă de politicile necesare pentru acest domeniu elaborează ghiduri, ghidurile necesare și pune în aplicare programele necesare și uh, consiliază echipele de inspecții. La nivel uh, european este implicat în uh, mai multe organisme și a participat la redactarea uh, ghidului actual uh, existent. Uh, Domnul uh, Griffin va fi urmat de domnul Pedro del Caro Cercas din partea autorităților spaniole. Din anul 2008 uh, a fost uh, director al, pentru condițiile de muncă în Departamentul Agricol din Spania și se concentrează pe supravegherea tehnică a a agricultorilor și a celor care sunt activi în silvicultură. În acest moment prezidează grupul de lucru uh, care se ocupă de agricultura în Spania și este membru de asemenea al Consiliului uh, de Experți al Asociației Internaționale pentru prevenirea riscurilor ocupaționale în agricultură. Și uh, sunt sigur că Uh, avem experți foarte buni alături de noi astăzi și dau cuvântul domnului Griffin pentru pre- prezentarea sa de astăzi. Uh, thank you very much, Chairman. Um, first... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat, mi dat de a lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră. Uh, Astăzi mă voi referi la situația din Irlanda, dar și la contextul european. Am la dispoziție un timp uh, limitat și de aceea am adus cu mine o broșură pe care o puteți consulta. În primul rând, în Irlanda există 140.000 de unități de fermă, 92% dintre acestea au uh, lucrători independenți, 91% sunt pășuni și 9% sunt diferite culturi. Acest lucru ne spune foarte mult despre riscurile existente în uh, Irlanda. Agricultura ca un sector este diferit. Uh, agricultorii lucrează foarte mult timp în condiții diferite și nu întotdeauna se bucură de recompense mari. Însă, ferma reprezintă în același timp o casă în care există și uh, copii și restul familiei, care și ei sunt uh, Uh, expuși acestor uh, riscuri. De fapt, cam 400.000 de persoane sunt uh, expuse riscurilor în ferme în Irlanda. Aceste două hărți, în stânga vedeți o diagramă care prezintă intensitatea fermelor unde se uh, cresc uh, vite pentru lapte și vedeți apoi uh, în dreapta incidența accidentelor fatale și vedeți că există coincidență între, o similaritate între cele două hărți și cred că anul 2013 de fapt va fi un an, mult, an mult mai grav din punctul de vedere al frecvenței acestor accidente fatale. Am analizat situația din uh, Regatul Unit, Suedia, Polonia și în alte uh, țări europene și accidentele fatale se aseamănă peste tot în în uh, statele membre. Dacă ar fi să uh, avem un uh, grafic în această formă, vedem similaritățile între statele europene. Au loc aceleași accidente, lucru care ne îngrijorează. În Irlanda, în general, jumătate din accidentele se întâmplă pe, pentru persoanele care sunt peste, care au peste 65 de ani. De fapt, 75% din accidente au implicat persoane mai în vârstă de 65 de ani. Deci vârsta este un factor foarte important. Dacă este să ne gândim apoi la rănile foarte grave, sunt oameni care își pierd uh, uh, membre, uh, picioare, mâini și așa mai departe, ajung să sfârșească în scaune uh, cu rotile și sunt zeci de mii de agricultori care au asemenea accidentă. În Irlanda există un parteneriat pentru siguranța la locul uh, muncii. Avem un dialog social la care participă toți actorii relevanți. Am produs un uh, plan de acțiune. Există șapte grupuri de lucru cu șapte obiective specifice între perioada 2009-2012 Există un uh, cod de practică în acest domeniu, un uh, document în care se analizează riscul și un DVD. Toate aceste lucruri pot fi găsite pe pagina de internet și oricine poate merge pe internet, uh, poate intra pe acest site unde poate accesa toate aceste ghiduri, toate aceste broșuri referitoare la diferitele domenii, silvicultură, tractoare și așa mai departe. Cu toate acestea, cu, în ciuda acestui proces de informare, avem în continuare probleme. În ciuda ghidurilor pe care le avem, o persoană decedează la câte, la, tot la două săptămâni în Irlanda, deci trebuie să schimbăm până la urmă comportamentul, mentalitățile. Am inițiat o, o campanie majoră de informare în ultimii, uh, ultimii ani. Am, uh, am apelat la diferite mijloace de comunicare. Uh, de exemplu, un fermier care și-a pierdut uh, brațul a fost dispus să se lasă fotografia tocmai pentru a preveni pe alții, a preveni ca alții să ajungă în acea situație. De asemenea, Există și o reclamă transmisă la radio uh, care se bazează foarte mult pe efectele sunetelor unui asemenea, produse de un asemenea accident. Toate aceste povești sunt, pot fi regăsite peste tot pe Facebook, pe toate site-urile de comunicare sociale, dar în continuare avem probleme. Aș spune că foarte mulți din agricultorii irlandezi sunt agricultori excelenți dar foarte mulți au în același timp probleme, probleme de a, priori, de a menține condițiile de muncă printre prioritățile lor. din păcate, există tractoare în continuare care nu au, nu au frâne, uh, apoi se recurge la tot felul de soluții uh, improvizate după cum vedeți în toate aceste fotografii luate în, făcute în ultimele luni, care ne arată câte riscuri există. Uh, de exemplu, o persoană a fost ucisă de acoperișul respectiv care, a, care s-a prăbușit și vedeți acolo în spate un cărucior de copil lângă o, lângă o piscină. Și vedeți și aici uh, un uh, agricultor care este păstrat în, uh, în viață în urma unui accident grav pe care l-a suferit. Aici vedeți o, o fotografie care arată locul unde un agricultor și-a călcat uh, copilul cu tractorul. Deci avem, ne confruntăm cu probleme majore. În unii ani numărul deceselor este foarte mare, unii în alți ani acest număr scade, dar după cum vedeți pe acest uh, grafic, de fapt linia este foarte uh, sub forma unui sinus. Vedeți aici uh, modelul pe ultimii 5 ani și vedeți că am reușit în ultimii ani să reducem acest lucru, dar în ultimii 2 ani 2-3 ani în ciuda campaniilor pe care le-am avut, numărul accidentelor fatale a crescut. Până la urmă, problema nu este una doar limitată la Irlanda, ci este una globală. Accidentele fatale în Uniunea Europeană există 574 de decese în fiecare an și uh, această cifră se bazează pe informațiile din 12 state membre din anul 2007. Din păcate, nu avem suficiente informații, nu avem uh, statistici actuale pentru a înțelege problema înainte de a o rezolva. După cum în Irlanda există cam 15 decese la o populație de 100.000 de, de oameni. Cred că în Noua Zeelandă și Regatul Unit situația este cea mai bună, doar 9 decese la 100.000 de persoane. În Statele Unite și în alte state europene, uh, numărul deceselor este de 30 la 100.000 de ori. Nu cred că trebuie să mai repet cât de importantă este agricultura pentru Uniunea Europeană din punct de vedere economic, politic, uh, cultural și social. Din 500 de milioane de cetățeni, 17,5 sunt activi în agricultură și în silvicultură și nu știu dacă știm că, de fapt, în fiecare an mai mult de 600 de decese sunt cauzate de accidente în agricultură în Europa. Și probabil că, de fapt, această cifră nu este cea uh, reală. Probabil că discutăm mai degrabă de o cifră de 1000 de asemenea decese. Această problemă este una paneuropeană care are nevoie de o soluție paneuropeană. Avem nevoie de o strategie de siguranță la locul muncii în Europa și uh, în cadrul, din cadrul acestei strategii nu trebuie să lipsească uh, agricultura. Directiva cadru nu se aplică în mod direct agricultorilor, pescarilor și celorlalți care sunt activi în acest domeniu. Dacă este să ne uităm la ce se întâmplă cu politica agricolă comună și cu negocierile care se poate acum. Eu cred că ar trebui să găsim niște soluții astfel încât prin uh, intermediul plăților directe sau prin uh, fondurile de dezvoltare regare să, se, să fie legate. Poate, nu știu, am putea să prevedem obligație pentru agricultori să aibă un, un anumit număr de ore obligatoriu de pregătire în acest domeniu, poate acest lucru ar schimba puțin situația. Cred că trebuie să înțelegem în cele din urmă că piața oamenilor este la fel de importantă ca bunăstarea animalelor, biodiversitatea, siguranța alimentară și mediul înconjurător. Și apelul pe care vi-l Uh, adresez astăzi este că politicile noastre trebuie să se modifice, pentru că lucrurile nu, modi- nu funcționează acum. Din păcate, nu pot să vă ofer acum un răspuns, însă cred că trebuie să găsim aceste răspunsuri. Cred că nu putem să continuăm să hrănim Europa, prețul plătit fiind viața o mie de agricultori în fiecare an. Vă mulțumesc. Could we have our next speaker then, uh, Pedro Delgado? please. Următorul vorbitor, domnul Pedro Delgado. Eh, por la invitación eh, para participar. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a mă adresa Comisiei în numele micilor fermieri din Spania. Aș dori să comentez în legătură cu activitățile agricole uh, Uh, din Spania legate, bineînțeles, de sănătate și siguranță și poate să fac câteva sugestii de îmbunătățire Așa cum ne gândim să facem în Comisia Națională din Spania. Aici avem doar câteva uh, titluri a mm, subiectelor despre care vorbim. În Spania avem o Comisie Națională în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă, în cadrul căreia avem un grup de lucru pentru sectorul agricol. Institutul Național pentru Siguranță și Igienă la locul de muncă, INSHT, are un portal, are un portal internet unde um, se ocupă și de sectorul agricol. De asemenea, avem un observator de stat în ceea ce privește condițiile de lucru, care analizează condițiile naționale de lucru și le compară între diversele sectoare. În același timp, facem studii uh, naționale în uh, ceea ce privește condițiile de lucru din uh, sectorul agricol. Acest lucru este susținut de mai multe publicații și ar trebui să vă vorbesc și despre propunerile de îmbunătățire a siguranței și sănătății la locul de muncă. Această Comisie Națională este un uh, organism uh, de consiliere pentru administrațiile publice pentru uh, formularea politicilor de siguranță și sănătate la locul de muncă. Aceasta este pagina noastră de internet care este actualizată pentru ca oamenii să știe exact ce am făcut în ultima vreme în diversele domenii. Comisia Națională Uh, are patru tipuri de reprezentare. În primul rând, administrația de stat, administrația generală, organizațiile de angajatori și organizațiile sindicale sunt coordonate la nivel central de uh, Institutul Național. În cadrul acestui grup avem mai multe subgrupuri legate de diversele uh, domenii, cum ar fi sănătatea, uh, asigurările de sănătate, uh, echipamentele agricole, produsele de protecție a plantelor. Avem încă unul care lucrează la gazele cu efect de seră, una din cele mai mari probleme pe care le avem în, în Spania Uh, un alt grup se ocupă de uh, vite și un altul de silvicultură. Ne interesează să vedem uh, care sunt ratele de accident în, în sectorul agricol, incendiile forestiere și avem un grup de lucru care analizează lucrurile din perspectiva genului. Deci avem mai multe grupuri de lucru, așa cum spuneam, care se ocupă uh, de probleme printr-o abordare de la caz la caz, încercând să vină cu reacție utilă. Fiecare dintre aceste grupuri a început prin a produce o introducere în domeniul său, care implică o analiză de risc și o examinare a legilor și regulamentelor existente și aplicabile în sectorului respectiv, în încercarea de a identifica uh, eșecuri, probleme și de a face propuneri. Fiecare dintre grupurile de lucru a analizat, uh, și-a analizat propriul domeniu și există informații în acest sens pe paginile web, unde se face și legătura cu uh, Institutul Național și cu diversele sectoare. Și de asemenea și cu observatorul pe care l-am menționat mai devreme. Observatorul are și el linkuri către grupurile de lucru uh, care se ocupă de diversele sectoare. Acesta este website-ul pentru sectorul uh, care se ocupă de ferme, dar avem uh, website-ul pentru toate celelalte grupuri de lucru. Aceasta este pagina web a observatorului care analizează condițiile de lucru ale fermierilor și uh, are linkuri către mai multe domenii. În timpul ultimului studiu, în ceea ce privește condițiile de lucru care a avut loc în 2011, am făcut o comparație între diversele sectoare, uh, agricultură, industrie, servicii și construcții. În ceea ce privește um, problemele cu sistemul muscular și uh, cu scheletul în funcție de apariția lor în diversele sectoare. Acesta a fost uh, rezultatul unui studiu uh, Uh, național în ceea ce privește condițiile de lucru din agricultură și, cum am spus, în acest caz uh, uh, s-au cercetat, cercetat vibrațiile mecanice ale echipamentelor folosite în agricultură și în uh, silvicultură. Am mers destul de rapid pentru că vreau să finalizez cu niște propuneri pentru că diversele grupuri s-au pus de acord asupra necesității de a veni cu niște propuneri pentru îmbunătățirea sănătății și siguranței în agricultură. Acestea sunt necesare și în Spania și în alte țări europene. Prima propunere se referă la promovarea dezvoltării unui regulament specific pentru uh, prevenirea accidentelor în sectorul agricol. Știm că există o intenție de a se publica o directivă europeană în domeniul agriculturii, dar acest lucru deocamdată încă nu s-a întâmplat. Dar recent am văzut un ghid european uh, pentru sănătate și siguranță în domeniul agriculturii, numai că în Spania încă nu îl avem, sau de fapt îl avem în uh, Spania, dar nu îl avem în limba spaniolă pare să fie apărut în toate limbile europene, mai puțin a noastră. Deci încă așteptăm o traducere în spaniolă. Avem uh, versiuni în uh, franceză, engleză și germană. Și ar fi foarte util dacă ni s-ar putea trimite și exemplare în spaniolă, pentru că este un instrument extrem de important. A doua propunere este să încurajăm și promovăm și să promovăm uh, Uh, serviciile de prevenire într-un mod uh, comun și uh, specializat și organizat. Pentru că asta ar duce la o mai bună capacitate din partea noastră să ne coordonăm acțiunile de prevenire în ferme și în întreprinderi. De asemenea, suntem uh, în curs de înființarea unui institut care să se ocupe mai degrabă de prevenire și nu de vindecare. Și credem că aceasta ar fi, uh, și credem că cea mai bună abordare ar fi una comună care să implice diversele uh, subdomenii din agricultură. Este important, asemenea, să există un control sau o monitorizare a serviciilor existente pentru a se face sugestii în domeniul prevenirii. Avem uh, campanii de formare și de conștientizare asupra riscurilor uh, pe care le implică uh, munca în agricultură, prin care lucrăm cu fermele mici independente și cu lucrătorii independenți. O altă propunere este uh, să realizăm uh, controle de siguranță asupra echipamentelor, uh, indiferent de tipul de utilizator. În momentul de față, cerințele legate de echipamente diferă în funcție de tipul de utilizator, dacă o persoană este angajată sau este independentă. Și sunt mult mai, mult, mai puține condiții pentru cei independenți. O altă propunere făcută de noi este să promovăm dezvoltarea unor permise, dacă vreți, unor permise de uh, formare pentru conducerea sau operarea oricăror feluri de echipamente, uh, cum ar fi drujbele, spre exemplu, și de asemenea să avem o abordare omogenă a uh, Uh, unei uh, călătorii formative, dacă se poate spune așa, la nivel teoretic și practic. O altă propunere se leagă de dezvoltarea și diseminarea unor manuale de bune practici pentru uh, operarea în siguranță a echipamentelor agricole, inclusiv uh, uh, revizii care se leagă de operațiunile de mentenanță și de întreținere. Și aceste manuale ar fi disponibile în ferme. Și o altă propunere de-a noastră este să promovăm studierea, adaptarea și îmbunătățirea echipamentelor și tehnicilor de aplicare a produselor de protecție a plantelor. Și la fel, în ceea ce privește sănătatea și siguranța lucrătorilor care folosesc echipamente pe baza unor uh, recomandări specifice. De asemenea, vrem să avem o soluție uh, fezabilă uh, și aplicabilă global. Deci, acestea au fost câteva exemple pe care le-am prezentat. Acesta este un echipament pentru diseminarea de produse de protecție a plantelor în sere. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Pedro. Mulțumim, Pedro. Ne mulțumesc ambilor vorbitori. Și acum uh, îl rog pe președinte să introducă pe ce... să-i prezinte pe ceilalți vorbitori. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mă bucur că următorul uh, vorbitor este Paul François, un francez. Am o scurtă uh, notiță la mine a fondat o mișcare în rândul agricultorilor și medicilor veterinari din Franța. A fost uh, otrăvit după ce a fost expus la substanțe chimice în munca sa și a luptat pentru ca boala sa să fie recunoscută ca o uh, boală ocupațională. Deci este o persoană care cunoaște realitatea practică și avem nevoie de asemenea experiențe practice. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze, nu vorbesc decât limba franceză, pentru că sunt uh, și sunt puțin uh, emoționat, pentru că sunt uh, da, un simplu agricultor și nu mă regăsesc în fiecare zi într-un anfiteatru ca astăzi. Am venit să vă prezint ce se întâmplă cu agricultorii pe teren, la urma urmei. Noi am creat această asociație acum doi ani. De ce? Pur și simplu pentru că am constatat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 Am creat așadar această asociație cu doi ani în urmă, pentru că, în urma mediatizării procesului meu, am întâlnit alți agricultori victime intoxicate cu produse fitosanitare și, în urma acestor întâlniri, ni s-a părut evident că această asociație trebuie să fie creată pentru ca agricultorii, pe de o parte, să iasă din uh, umbră, fiindcă este foarte dificil să recunoști că te-ai îmbolnăvit în urma meseriei pe care o practici. Am creat această asociație și, prin intermediul ei, am înțeles că trebuie să îmbunătățim recunoașterea produselor fitosanitare. De ce? Pur și simplu pentru că astăzi văd prin ce au spus uh, și specialiștii cu privire la accidentele din Irlanda, vedem că se face foarte puțin referire la produsele chimice în agricultură. Ori astăzi toți specialiștii consideră că mare majoritate a cazurilor de cancer, nu doar în Europa, ci în toată lumea, sunt legate de poluarea exter externă. În agricultură și în Franța, în special, suntem mari producători de produs, uh, consumatori de produse chimice, De ce recunoaștere? Mai întâi, uh, recunoașterea unei boli profesionale prezint, uh, permite victimelor să uh, acceadă la servicii sociale, pentru că în Franța, în special, puterile publice nu se ocupă de acești bolnavi. De ce? Pentru că uh, cadrul legislației noastre uh, recunoaște doar mm, boala Parkinson ca atare și un singur produs, și anume arsenicul de sodă. Iată deci o subevaluare a persoanelor um, bolnave. Și această subevaluare permite întreprinderilor să continue să comunice um, faptul că produsele lor sunt inofensive. Ceea ce înseamnă că astăzi sunt mulți agricultori care consideră că uh, produsele pe care le folosesc nu, sunt, nu au impact asupra sănătății lor. Eu am fost victima unei intoxicații grave, acute, dar majoritatea suferă de intoxicare cronică și atunci bolile apar la 20 sau 30 de ani după utilizarea lor. Și este foarte dificil să faci legătura între practicile din ultimii 20 de ani, de exemplu și patologia bolii. De ce? Solicităm astăzi și de ce cred că la nivel european se poate îmbunătăți monitorizarea produselor? În Franța au avut loc uh, evenimente, cum ar fi un caz în sudul Franței, unde serviciile publice au uh, făcut această subevaluare a produselor. Uh, a existat și o misiune parlamentară în cadrul Senatului francez, reprezentând toate grupurile politice, care anul trecut a prezentat un raport în luna septembrie care vorbea de asemenea despre subevaluarea produse, riscurilor produselor fitosanitare în agricultură și, de, um, și consecințele lor atât asupra agricultorilor direct, cât și asupra consumatorilor indirect. Considerăm că există și ar trebui să existe și mai multe o, îmi cer scuze, există o serie de ONG-uri care au făcut un studiu privind impactul asupra uh, sănătății uh, agricultorilor și a locuitorilor din zonele unde se folosesc asemenea produse. Noi, asociația noastră, ne zbatem pentru ca puterile publice să financeze studii de acest gen, pentru că unii ne acuză că dramatizăm situația, dar noi nu facem decât să cerem transparență și de aceea e nevoie de bani publici, poate chiar de bani europeni, nu știu, dar oricum nu putem să rămânem în această situație de incertitudine. Armonizarea este foarte importantă pentru noi constatăm, și am alături de mine un coleg din Spania, constatăm că există produse interzise în Franța și autorizate în Spania și am descoperit cu ceva timp în urmă Mă întreb așadar uneori dacă firmele nu se hotărăsc cumva să organizeze Uh, piețe paralele, de exemplu, interzicând anumite produse într-un stat, dar permițându-le în alt stat. Probabil că există de asemenea produse interzise într-o, în Spania și permise în Franța și invers, după cum am spus. Deci, prin urmare, uh, mi se pare um, esențială o um, uh, uniformizare, o armonizare a interdicției produselor. Uh, Mă surprinde numărul de uh, agricultori care și au uh, măsuri de precauție foarte puține în acest sens. Și am văzut în prezentările anterioare uh, numărul mare de accidente mecanice, dar uh, nu s-a spus nimic despre cei care suferă de intoxicații grave și nu sunt luați niciun fel de evidență. Noi constatăm că există foarte mulți viticultori de 40-50 de ani care suferă de mielom, de cancer de prostată și multe alte afecțiuni cauzate de munca lor și trebuie neapărat ca dumneavoastră, decidenți la nivel european, să uh, înțelegeți că uh, lucrurile care se aplică în Franța se aplică în majoritatea celorlalte țări. Am fost în România weekendul acesta și nu vă vorbesc despre condițiile în care lucrează colegii noștri de acolo. Protecția e departe. Folosesc produsele punând mâinile pe ele și, sincer, nu știu ce se va întâmpla cu acești tineri agricultori în câțiva ani. Eu le spun astăzi politicienilor francezi că nu pot să spună că nu au fost la curent cu situația. Iar cei care vor să ne pun uh, uh, bețe în roate vorbesc despre agricultura biologică. Eu nu sunt un fermier care face agricultură biologică. Folosesc produse chimice, dar nu la fel ca înainte. Chimia nu este, indispensa- este indispensabilă în agricultură și cei care pretind astăzi că uh, lucrurile stau altfel, uh, vă spun o minciună, pentru că eu, în exploatarea mea, nu vă vorbesc de statistici, ci de ceea ce fac eu, pentru că sunt fermier în primul rând, ați înțeles asta și din felul în care vă vorbesc. Cred însă că este important să înțelegeți că agricultura europeană, și trecusem acest lucru în concluzii, faptul că uh, este nevoie să se susțină o agricultură uh, care să producă și să respecte mediul și să uh, adapteze, să fie adaptată la fiecare teritoriu, pentru că în Spania se aplică unele lucruri, în Franța altele, în Germania altele și așa mai departe. Trebuie să respectăm teritoriul, să avem o agricultură competitivă la nivel mondial, dar să oprim totodată o catastrofă sanitară franceză, germană sau europeană mâine, și ține de dumneavoastră să luați aceste decizii. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă nu am fost foarte coerent uneori. Mulțumesc frumos! Da, eu n-am, nu am avut nicio problemă. Eu am avut impresia că dumneavoastră v-ați uh, simțit foarte bine în acest amfiteatru, așa cum ați descris această sală. Și asta dovadă de un mare angajament. Um, nu doriți să bagatelizăm această problemă și, în ciuda diferențelor existente între diferitele state, există și lucruri comune. Trebuie să știm cum trebuie să uh, operăm anumite produse. Acum, alături de noi avem, reprezent, uh, avem alături de noi pe doamna doctor Zinta Podniece de la Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă și așteptăm cu nerăbdare analiza dumneavoastră principială și să vedem dacă această parte teoretică corespunde apoi realității. Vă mulțumesc! În prezentarea mea o să vă prezint caracteristicile acestui sector și apoi mă voi referi la cele făcute de, de agenția noastră pentru a răspund acestor probleme din agricultură și de asemenea să vă dau câteva exemple practice. Sectorul agricol este unul mic, dar foarte important. 5% din forța de muncă este activă în acest sector și el este unul dominat de bărbați. Nivelul de educație este relativ uh, scăzut și există un nivel mare de muncă necalificată. În plus, plata este mai degrabă scăzută. Majoritatea sunt independenți, cam 60%, un, o proporție mare, aproximativ 78%, lucrează singuri sau sunt ajutați de familie, uneori de muncitori sezonieri. Aproape jumătate din muncitori au contracte temporare și un sfert aproape nu au niciun fel de contract. Foarte mulți uh, muncitori migranți apoi sunt regăsiți în acest sector. Am menționat toate aceste lucruri pentru că ele au implicații asupra securității și sănătății în muncă și trebuie să ținem seama de acest aspect în momentul în care propunem noi măsuri legislative în acest domeniu. Există foarte multe activități diferite, drepturi mare și riscuri diferite și probleme de sănătate diferite. Și vă dau doar câteva exemple acum au fost uh, menționate deja accidentele petrecute și doresc să subliniez că pentru tinerii muncitori um, este mai probabil să se întâmple un accident la locul de muncă în agricultură decât în alte sectoare. Din punct de vedere al, risc, al risc, riscurilor fizice, acestea sunt multe uh, legate de vibrații, radiații ultraviolete, uh, să lucrezi în condiții um, dificile contact cu pesticide. Știm că există posibilitatea unor uh, contaminări acute, pe de altă parte și posibilitatea unor contaminări cronice pe termen mai lung. Uh, pesticidele, de exemplu, pot contribui la declanșarea cancerului, la bolii uh, Parkinson, pot duce la probleme legate de fertilitate și așa mai departe. Înțelegem care sunt riscurile fizice, dar există și probleme legate de sănătatea mentală și psihosocială. Conform sondajelor făcute, se consideră că există riscuri mari din acest punct de vedere, de exemplu, timp îndelungat de muncă, un o sla- un slab echilibru între muncă și viață, um, relații sociale proaste și perspective și mai proaste de carieră, um, lucru care duce la riscuri uh, sporite în agricultură în comparație cu alte sectoare, de exemplu stres, frică, problemele uh, cu somnul, oboseală în general și uh, sănătatea mentală uh, proastă. Uh, 30% din uh, um, bărbați și 20% din femei au raportat asemenea probleme. Deci, ne confruntăm cu foarte multe provocări legate de securitate și sănătate în muncă în acest sector. Unele au fost amintite de antevorbitori, după cum am spus și eu, deja foarte mulți lucrători uh, nu cunosc foarte bine riscurile legate de uh, activitatea lor, lor. Uh, doar 20% au trecut printr-o pregătire din acest punct de vedere și există și o foarte proastă reprezentare a angajaților. În plus, nu trebuie să uităm de factorii foarte importanți de comportament și culturali, uh, Întotdeauna se spune că, da, am, avut, am făcut întotdeauna lucrurile așa, nu s-a întâmplat nimic greu până acum, deci de ce ar trebui să-mi uh, schimb comportamentul? Este foarte greu apoi să ajungi să comunici cu fermele de mici dimensiuni, uh, izolate și așa mai departe. În acest context, ce putem încerca pentru a îmbunătăți situația legată de uh, riscuri și de securitate la muncă? Foarte important este să avem un proces de informare, precurgând la exemple concrete din viața de zi cu zi. Să spunem, de exemplu, că dacă se îmbunătățește uh, situația securității și sănătății în muncă, se îmbunătățește, de fapt, și situația economică a fermei respective, Putem da și exemple negative, așa cum ne arăta colegul din Irlanda, despre ce se poate întâmpla dacă aceste practici nu sunt urmate. Apoi putem uh, împărtăși buni, bunele practici, pentru că uneori agricultorii, de exemplu, ascultă mai degrabă pe alți agricultori și nu neapărat experți care vin de departe să le explice cum stau lucrurile. Uh, Știm foarte bine că există întotdeauna o presiune din punctul de vedere al timpului, al resurselor și deseori nu au timp pur și simplu să participe la seminarii organizate în capitală despre securitatea în muncă. Hmm. De asemenea, putem pune la dispoziție instrumente practice de analizare a riscului, Însă cel mai important lucru este să încercăm să modificăm uh, comportamentul și să încercăm să convingem oamenii că o bună cultură a siguranței și sănătății la locul de muncă reprezintă un avantaj uh, pentru toată lumea. Agenția noastră a întreprins mai multe activități, în principal în trei domenii de exemplu, um, o campanie de conștientizare. Am organizat mai multe campanii anuale care s-au concentrat pe anumite, pe anumite puncte. Nu am avut o campanie dedicată în întregime agriculturii, însă agricultura nu a fost uitată niciodată în campaniile organizate de noi. Am avut, de, am avut, de exemplu, o campanie intitulată Să lucrăm împreună pentru prevenirea riscului, și un foarte bun exemplu vine din Irlanda, unde 15 uh, ferme au organizat grupuri de discuție în care se întâlnesc uh, fiecare lună, discuții în care uh, sunt abordate și aspectele relevante pentru securitatea și sănătatea în muncă. Putem uh, folosi și instrumentele um, modernă, digitală și această, aceste 15 ferme au considerat că este foarte utilă implicarea altor uh, ferme pentru a discuta împreună despre riscurile existente și despre soluțiile, despre soluțiile potrivite se consideră de asemenea că o privire din exterior ajută, pentru că dacă lucrezi prea mult într-un loc, deja te obișnuiești prea mult cu procesele respective și nu mai observi anumite riscuri. Apoi, punem la dispoziție bune practici prin intermediul uh, paginilor, paginilor noastre de internet. Acolo pot fi regăsite uh, studii, diferite studii. Am uh, elaborat un ghid de bune practici când vine vorba de mentenanță în uh, agricultură. Un alt domeniu în care suntem activi este colectarea datelor și aș dori să vă spun că sondajul uh, întreprinderilor intră în a doua etapă și în această etapă va fi inclus și sectorul agricol Această, acest sondaj al, între întreprinderi va analiza riscurile de securitate și sănătate în muncă și permiteți-mi să închei cu unul din exemplele de bună practică. Acesta vine din Regatul Unit și se referă la organizarea unor zile de informare despre securitatea și sănătate în muncă, prin care sunt informați fermierii prin demonstrații practice care acoperă riscurile comune pentru agricultori care pot afecta pe aceștia, muncitorii și familia acestora. Mai mult de 43.000 de persoane au participat la aceste evenimente și în urma acestor evenimente, majoritatea fermierilor au declarat că au introdus, uh, de fapt, practici de securitate și sănătate în muncă în fermele lor și că vor face recomandări în acest sens și altor fermieri. Cred că acest rezultat este unul foarte bun și ne arată cum putem să ajungem să discutăm cu adevărat cu acești muncitori din agricultură și puteți găsi mai multe informații pe pagina noastră de internet. Vă mulțumesc, Liam. Cred că ai cuvântul. Thank you and can I thank... Mulțumesc și le mulțumesc și celor patru experți care ne-au oferit foarte multe informații și care au uh, oferit un punct de plecare pentru dezbatere. Dar înainte de asta vreau să-l rog pe domnul Hepperstone Uh, să intervină în numele Comisiei. Um, thank you, uh, Jim. Ladies and... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care o am astăzi să explic o inițiativă importantă luată de Comisie pentru a îmbunătăți sănătatea și siguranța în uh, Um, sectorul agricol. Eu lucrez uh, la Direcția Generală pentru Agricultură, la o unitate care uh, este responsabilă pentru dezvoltarea de politici privind sănătatea și siguranța la locul de muncă în toate domeniile. Uh, după cum știți, sănătatea și siguranța în agricultură sunt motive de îngrijorare. Deși s-au înregistrat progrese în îmbunătățirea condițiilor de muncă și a condițiilor de siguranță în sector, mai sunt încă multe de făcut. Dacă mă întorc și mă uit la uh, recenta strategie a comunității care a rulat între 2007 și 2011, noi am încercat să reducem în mod durabil uh, accidentele și uh, bolile de muncă. Uh, pentru a atinge acest scop, Comisia a recunoscut că aplicarea corectă și eficientă a legislației trebuie să fie consolidată și că trebuie să acordăm mai mult uh, sprijin IMM-urilor, în special în sectoarele cu risc ridicat, cum ar fi construcție, agricultură, pescuit și transport. Um, există niște instrumente neobligatorii la nivel european care pot să ajute pe actori să-și înțeleagă drepturile și obligațiile și care pot să ajute la îmbunătățirea aplicării directivei în statele membre. Am lucrat în strânsă cooperare cu Consiliul Consultativ Tripartit uh, Uh, care a inclus diversi specialiști uh, din sector în uh, realizarea unui ghid neobligatoriu. Credem că ghidul îi va ajuta pe toți cei implicați în sectorul agricol, inclusiv fermieri, contractori, lucrători independenți și așa mai departe, pentru a înțelege și a aplica diversele prevedere ale diverselor directive. Avem niște sugestii practice foarte bune și exemple uh, dar uh, ar trebui să țină cont și de legislația națională care poate să aibă obligații mai uh, dure decât directiva. Unul dintre motivele pentru care am ales acest ghid este că în momentul de față nu există nicio directivă europeană care să se ocupe de protecția lucrătorilor din agricultură, uh, horticultură, silvicultură sau creșterea animalelor. Trăsăturile specifice ale acestor uh, sectoare, lucratul în aer liber, lucratul cu animale, izolarea la locul de muncă, uneori cu formare foarte puține, utilizarea uh, um, substanțelor chimice, toate acestea uh, cresc riscurile la care se expun lucrătorii și acest lucru se reflectă în rata accidentelor. Comisia a angajat un contractor să vină cu acest ghid neobligatoriu. Acest ghid uh, conține 200 de pagini uh, și 21 de capitole și oferă exemple de bune practici împreună cu multe alte elemente necesare, cum ar fi uh, explicații legate de evaluarea riscurilor în timpul activităților la fermă. Innovative feature that we believe the guide brings o trăsătură inovatoare este această valoare de risc interactivă care permite fermierului și agricultorului să-și facă singur evaluarea de risc, uitându-se la o listă prestabilită de riscul care au fost deja evaluate în funcție de sector și de uh, gradul de periculozitate. Există multe trăsături ale acestei evaluări de risc care se leagă de selectarea uh, sectorului uh, care te interesează sau, activitatea, uh, sau activității pe care vrei să o evaluezi, să alegi riscurile aplicabile diverselor situații, de la riscurile care au fost deja evaluate și există și o capacitate de a-ți face propriul profil al fermei. Uh, se indică și cine își asumă acțiunea, cine face ce face și când și cum, ca fiind elemente cheie în ceea ce privește evaluarea de risc. Aș vrea doar să uh, spun câteva cuvinte de avertizare în ceea ce privește utilizarea acestui ghid. Având în vedere că fiecare sarcină este probabil unică pentru ferma respectivă, sugestiile și recomandările uh, nu îi absolvă pe utilizatorii, utilizatorii ghidului să-și facă propria evaluare de risc înainte de a adopta cea mai potrivită metodă. Utilizatorii trebuie să știe și obligațiile în conformitate cu legislația națională și să se asigure că respectă aceste condiții. În concluzie, ghidul este acum disponibil în trei limbi, engleză, germană și franceză, dar unul din subiectele pe care le-am identificat este modul în care putem să distribuim uh, eficient uh, acest ghid. Ar trebui să avem uh, conștientizare prin intermediul contactelor pe care le aveți și v-am fi recunoscător pentru asta. Sunt foarte multe ghiduri pe care le-am pus la dispoziția celor prezenți astăzi aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum deschidem dezbaterea și sperăm că vorbitorii o să se limiteze la două minute fiecare și apoi experții ne vor răspunde. Doamna Moran Chartier este prima vorbitoare. Mulțumesc și le mulțumesc tuturor experților care au venit cu niște prezentări foarte clare și uh, evidente ale riscurilor. Vedem clar care sunt uh, pericolele cu care se confruntă agricultorii noștri, indiferent de forma de agricultură pe care o practică. Și vreau să spun că astăzi îi lăsăm să își asume riscuri și mai mari pentru că în urmă cu 30 de ani agricultorii noștri erau cei care aveau cea mai lungă speranță de viață. Uitați-vă de unde am plecat și unde am ajuns astăzi pentru a vedea uh, amploarea acestei degradări. Doar atunci când te uiți în trecut, înțelegi că trebuie să acționăm foarte repede. Am văzut uh, mai multe riscuri care ne-au fost prezentate foarte, foarte bine. Domnul François știe câte ceva, având în vedere ce a suferit uh, domnia sa. Cred că există o categorie de riscuri pe care nu am discutat-o și care nu trebuie subestimată, și anume faptul că foarte adesea agricultorii ajung să conducă pe drumuri publice și Uh, conduc tractoare care uh, nu pot atinge viteze mari, deci sunt uh, riscuri suplimentare pentru agricultori pentru că nu au un drum dedicat, un, un drum special pentru ei și sunt obligați să iasă pe drumurile publice. Se, se retrouve. Le deuxième point sur lequel... Al doilea punct pe care vreau să-l discut este că uh, vedem că trebuie să existe o conștientizare. Raportul nostru din proprie inițiativă, care este așteptat cu mare nerăbdare, trebuie să permită tocmai această conștientizare, pentru că evaluările riscurilor, site-urile cu evaluările de risc, site-urile care permit să vezi care sunt obiceiurile de lucru care pot antrena riscuri, pot reduce uh, riscurile cu care se confruntă agricultorii. Deci, între riscurile mecanice, uh, riscurile cu care se confruntă familiile agricultorilor și mă gândesc la copiii care uh, au, suferă accidente grave în fermă, riscurile sanitare și riscurile de circulație, vedem bine că avem uh, multă treabă de armonizare. Avem multe de făcut în domeniul armonizării și este clar că este necesar și normal să, să facem ceva pentru agricultorii noștri. Mulțumesc foarte mult, doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și lui Liam și lui Thomas uh, Vă felicit pentru organizarea evenimentului de astăzi. Trebuia să plec mai devreme, dar am rămas pentru că prezentările au fost atât de bune încât cred că putem înregistra progrese în acest domeniu. Voiam doar uh, câteva clarificări, dacă se poate. Există o diferență între uh, femei și bărbați în ceea ce privește atitudinea față de siguranța la locul de muncă în ferme. Ați spus că în Noua Zeelandă este un nivel mai scăzut de decese în ferme decât în Uniunea Europeană, dacă v-am auzit corect. Și m-a interesat asta pentru că Noua Zeelandă este um, foarte condusă de piață și mă întrebam de ce se întâmplă așa. Există un alt sistem de agricultură sau sunt ei mai atenți? Poate ar trebui să mai studiem uh, problema. În ceea ce privește problema substanțelor chimice, aș fi sperat că legislația noastră, dacă este pusă în aplicare de toate statele membre, ar evita problemele pe care le-am discutat aici și cred că ar trebui să ne gândim la asta în activitatea noastră viitoare. În Irlanda, țara mea, avem uh, nivele foarte înalte de formare pentru operatori și aceștia sunt verificați în mod regulat și poate acest lucru ar trebui să se întâmple în toate statele membre. În ceea ce privește ce am putea să facem pentru a îmbunătăți situația, cred că o conștientizare constantă este extrem de importantă. Trebuie să-i convingem pe fermieri să se gândească de două ori. Foarte adesea le spun agricultorilor că nu prea pun preț pe viața lor și cum putem rezolva chestia asta, că e un, un fapt destul de înspăimântător. Cu toții și asumă riscuri. Uh, Există în vreun stat membru vreo fermă model? Pentru că dacă vezi cu ochii tăi, atunci începi să crezi. Dacă vezi o fermă de lactate cu niște practici foarte bune, care nu costă mult, ci necesită doar mai multă atenție, poate acest model ar putea fi urmat și de vecini. Poate așa am putea transmite cel mai bine cele mai bune practici. Și încă ceva înainte de a vorbi uh, despre ce facem noi la comisie. Vorbim despre familii și despre copii. Foarte adesea copiii își pierd uh, viața sau uh, femeile trebuie să aibă grijă de soții răniți la fermă și poate prin familie putem să promovăm această conștientizare și m a interesa părerea dumneavoastră. Acum, cum mergem mai departe? Mi se pare că avem posibilitatea a două rapoarte uh, aici. Uh, Comisia Amplă se ocupă de drepturile lucrătorilor, dar mai este și uh, punctul de vedere al Comisiei Agri în ceea ce privește agricultorul și legislația care îl afectează. Și mi-ar plăcea să ne gândim și la asta. am amintit de observația domnului Griffin. Este greșit să credem că putem hrăni uh, Europa pe baza o mie de vieți pierdute. Deci poate așa ar trebui să vedem cum putem uh, progresa noi în calitate de comisii pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc foarte mult! O să vorbim despre diversele competențe ale diverselor comisii, pentru că nu e întotdeauna ușor să găsești o soluție, dar cred că o să o reușim până la urmă. Uh, politici. Are acum cuvântul uh, Iuta Steinruck în numele socialdemocraților. Iuta, ai cuvântul. Da, foarte pe scurt astăzi. Doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor care ne-au arătat că, pe de-o parte, agricultura este o temă discutată rar la comisia noastră, dar după cele auzite astăzi ne dăm seama că este cu atât mai importantă și remarca colegii noastre de la Comisia Agri ne demonstrează că la Agri se discută întotdeauna despre această temă și cred că colegii noștri își se gândesc tot timpul la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Discutăm despre un sector care aici, la Comisia de Ocupare, după cum am spus, nu este discutat foarte des, însă mi-aduc aminte um, de alte teme când am discutat de muncitorii um, sezonier, de exemplu, și în contextul respectiv am uh, încercat să îmbunătățim uh, situația muncitorilor și sperăm că vom progresa din acest punct de vedere în cadrul uh, trialogului. Securitatea și sănătatea în muncă, în agricultură, este o temă importantă pentru întreaga Europa eu uh, vin dintr-o regiune din uh, Germania unde există exploatații agricole de dimensiuni mai degrabă mici și mijlocii, însă știu că situația este diferită în alte părți a Europei unde exploatațiile au dimensiuni mai mari. Eu uh, presupun că, de fapt, problemele vin și dintr-o situație precară în care se află deseori mulți agricultori cărora li se cere să respecte anumite standarde de uh, protecție și așa mai departe. Doresc să mulțumesc agenției europene care se ocupă de această temă și um, cred că peste două, trei săptămâni vom vizita Bilbao și mă gândesc dacă nu ar fi o idee foarte bună să discutăm această temă cu ocazia vizitei noastre pentru că cred că ar fi o ocazie perfectă de a continua discuția pe care am inițiat-o astăzi. Într-adevăr, după cum a spus și Comisia și a recunoscut foarte bine și Comisia, trebuie să trecem la acțiuni și, într-adevăr, când discutăm despre sănătate și securitate în muncă într-un sector atât de mare cum este cel agricol din Europa, atunci trebuie să um, devenim activi și din punct de vedere al propunerilor legislative. Eu aș avea două întrebări. S-au amintit cele mai bune practici. Cele mai bune practici care ar putea fi impuse la nivel uh, european și aș dori să știu dacă aveți exemple concrete pentru a îmbunătăți în mod concret situația agricultorilor din Europa. Și am spus apoi și m-ar interesa dacă sunteți de acord cu mine că eu presupun că cele mai afectate sunt exploatațiile agricole de mici dimensiuni. Acestea sunt cele care se confruntă cu cele mai mari probleme când vine vorba de protejarea sănătății în muncă și mă întreb cum putem să îi protejăm tocmai pe aceștia știu foarte bine apoi că există întotdeauna un contact cu pesticide, cu substanțe chimice și că acest lucru reprezintă o mare problemă, însă situația trebuie să fie uh, examinată mai în detaliu. Iuta, mulțumesc. Domnul Benion, acum îi reprezintă pe liberali. Două minute. Yes, yes, just a uh, main... Da. Vreau să vă povestesc o experiență personală Prima mea experiență cu riscurile uh, la fermă era când aveam trei ani, împingeam uh, o roabă și tata a călcat-o cu tractorul în timp ce eu o împingeam. Deci uh, am avut mare noroc că am scăpat și am apucat să vă spun această poveste, dar de atunci am crescut în acest mediu și la 12 ani dădeam cu organofosfate în uh, hambar și trebuie să spun că am uh, încetat să mai folosesc aceste uh, substanțe de îndată ce am preluat ferma pentru că mi s-au părut uh, îngrozitor de, de uh, neplăcute din cauza senzațiilor de uh, furnicături pe care le tot aveam câteva zile după ce terminam toate astea. Deci, uh, uh în urmă cu câțiva, cu ani de zile foloseam niște substanțe chimice destul de periculoase, dar cred că ce este, ce este și mai important este că acum, cel puțin în Regatul Unit, avem niște linii directoare foarte clare în ceea ce privește utilizarea sigură a substanțelor chimice și cred că am lucrat din greu la reducerea riscurilor. Și uh, eu i-am trimis, le-am trimis angajaților mei uh, uh, un ghid despre cele mai bune practici în urmă cu câteva săptămâni. Cred că ceea ce s-a spus legat de uh, lucrătorii independenți, că sunt mai puțin protejați, este foarte adevărat, pentru că eu pot să dau cu drujba la ferma mea, dar uh, nu pot să o fac în, uh, la ferma altcuiva dacă am contract cu respectiva fermă și trebuie să uh, fiu supus unui test. Dar cel principalul lucru pe care vreau să-l spun este că ați descris campania executivă privind siguranța și sănătatea la locul de muncă în Regatul Unit. Eu m-am numărat printre fermierii care au mers la aceste cursuri de o zi uh, și pot să vă spun că fiecare dintre noi mormoia și sufera că agenția ne-a scris și ne-a spus că dacă nu mergem la acest curs, atunci putem să ne așteptăm la o inspecție. Fiecare agricultor pe care îl cunosc era um, foarte supărat din cauza asta. Cu toții am venit la acest curs de jumătate de zi. Uh, Uh, am trecut prin multe riscuri cu, uh, și am văzut multe riscuri cu demonstrații practice și toți fermierii care până atunci s-au plâns au fost foarte mulțumiți că au învățat ceva. Deci cred că asta ar trebui să facem. Și eu am avut, era că ce să am un uh, accident cu o scară, că atârnam cu capul în jos de uh, o pasarelă și uh, e clar că mi-am schimbat atitudinile față de, scară, de scări de atunci. Deci sunt uh, multe lucruri pe care uh, putem să le facem și cu echipamentele de încărcare și nu, nu mai fac... Um, um, so don't do so much bailing of... Nu mai fac baloți, deci cred că balotarea este um, una din cele mai periculoase uh, activități uh, agricole. Dar cred că uh, cursul la care am participat a fost foarte bun și este un exemplu minunat de cele mai bune practici. Aș vrea să uh, văd că acest lucru, că aceste ghiduri și aceste cursuri sunt organizate uh, în toate statele membre. Ar fi foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum cei patru experți cred că ne vor da un uh, exemplu foarte bun de disciplină perfectă. Fiecare dintre dumneavoastră primește la dispoziție 3 minute și uh, haideți să începem cu doamnele prim, întâi. Doamna doctor Podnice, aveți cuvântul pentru 3 minute. Cred că aveți un ceas în fața dumneavoastră pentru a vedea când, când se termină timpul. Aveți cuvântul. I would like to reply uh, to these comments. Da, aș vrea să Uh, răspund la întrebarea dacă atitudinea diferă de la bărbați la femei. Uh, în general, bărbații își asumă mai multe riscuri. Pentru că au senzația că riscurile nu li se aplică. Sunt macho. Și în agricultură și în construcții se întâmplă la fel. Apoi, în ceea ce privește conștientizarea și modul de a ajunge la acești agricultori, știu că noi ca agenție nu putem ajunge la fiecare uh, agricultor și lucrăm prin intermediari. Spre exemplu, uh, partenerii sociali în agricultură, care au membri în toate țările și, de asemenea, avem niște puncte uh, de contact naționale care se ocupă de asta și uh, Uh, care implică diverse tipuri de experți. Deci și așa am putea să facem schimb de bune practici. Sunt de acord că este foarte important să le spunem clar lucrătorilor în uh, agricultură că sănătatea lor are o valoare mare, pentru că dacă li se întâmplă ceva, atunci vor exista consecințe și pentru ei, și pentru familie, și pentru afacerile lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule François! Aveți uh, ocazia să ne spuneți câte ceva timp de 3 minute. Cred că e posibil, nu? Vă rog! Uh, da, mulțumesc! Vis-a-vis de bunele practici, am auzit pe toți vorbind despre ele. Într-adevăr, trebuie să vorbim despre bunele practici, dar în ceea ce privește produsele chimice, trebuie să avem bun simț de la început. Dacă un produs nu este bun, să-l retragem de pe piață, fiindcă un agricultor nu are cum să aplice toate practici, oricâte practici am pune în uh, fun- funcțiune, dacă nu există Uh, un cadru al condițiilor de muncă pe care să se bazeze. În Franța avem uh, obligația două zile de formare, așa numitul certificat. Cred că agricultorii încearcă atât cât se poate să aplice aceste practici pentru că ține de bunul simț, dar apoi există realități uh, în teren. Iar la fermă nu e doar utilizatorul produselor, de exemplu, la um, fermele de viticultură sunt foarte mulți care lucrează acolo. Deci nu trebuie să suprimăm toate produsele chimice, dar uh, trebuie să le evităm uh, pe cele care sunt periculoase, cancerigene sau perturbatorii endocrini. pentru că uh, există o diferență între ce se întâmplă în teren și ce se uh, realizează în teorie. Vorbeați de femei. Da, femeile și au mai multe măsuri de precauție și ele sunt foarte curajoase, ele prezintă ceea ce se întâmplă la țară, nu doar că se protejează, pentru că ele, ci ele își uh, alertează și soții și constată probleme de sănătate pe care poate aceștia le ascundeau. Este un lucru pe care trebuie să-l scoatem în evidență, considerăm noi, în asociație, pentru că ele se ocupă de demascarea acestor probleme. Apoi, să nu credeți că este suficient să uh, luați măsuri de precauție, oricâte ghiduri ați face, oricâte texte, oricâte formări ați organiza. Nu uitați că nu, nu este o meserie pe care o faci într-un loc și te duci acasă. Este o meserie care ține de zi cu zi, uh, avem condiții climatice diferite și lucrurile sunt diferite. O exploatație mare ca a mea uh, este diferită de una mică în ceea ce privește uh, aparatele mecanice folosite și așa mai departe. Și după aceea, uh, poate că ar trebui ca în PAC, deși colegii mei din sindicate nu vorbesc la fel, uh, să ne gândim că e nevoie de un mic stimulant economic pentru a învăța să se protejeze mai bine, fiindcă nu doar produsele chimice au un uh, impact asupra mediului, și dacă ei înțeleg că sunt periculoase, atunci o să înțeleagă și că au impact asupra mediului. Domnul Delgado Cobos, aveți cuvântul. Da. Eu eh, eh, queria responder a Mulțumesc. Eu um, aș vrea să răspund la două întrebări. Una referitoare la protecția micilor agricultori. Mai întâi, și am să vă spun că este foarte dificil pentru un mic agricultor să aplice toate măsurile preventive legate de eventualele activități periculoase pe care va trebui să le facă atunci când folosește uh, produse pentru sănătatea plantelor, de exemplu. Conform legislației spaniole, nu ai voie să folosești aceste substanțe fără o formare, fără o instruire adecvată, dar asta este doar la nivel teoretic. Pentru că, după cum am auzit, micii agricultori trebuie să um, cumpere servicii de prevenție care sunt uh, costisitoare și care uh, consumă mult timp și trebuie să se asigure că activitățile sunt corect monitorizate pentru a nu-și asuma riscuri inutile. Aceasta ar putea fi o soluție posibilă pentru a se asigura că aceste servicii uh, sunt puse la dispoziția micilor agricultori într-un mod oarecum colectiv. Însă depinde mult de sistemul uh, folosit. Și după cum s-a spus și mai devreme, o parte din uh, subvențiile PAC ar putea fi uh, direcționată către uh, prevenirea accidentelor. Apoi, a doua întrebare se referă, la folosirea, uh, se referă tot la folosirea produselor pentru sănătatea plantelor. Este important să creăm un registru al acestor produse. În Spania există unul și conform directivei 415 din 1991, există o listă comunitară a produselor autorizate la nivel comunitar și nu ai voie să folosești produse care nu se uh, regăsesc pe această listă. După cum spuneam, uh, această listă datează din 1991 și nu a fost niciodată revizuită nicăieri în, uh, la nivelul pieței europene. Prin urmare, nu ar fi timpul ca ea să fie reanalizată. Mi se pare că astfel am putea să ne asigurăm măcar că același produs e numit la fel în toată Uniunea Europeană, pentru că și acesta este un punct care la ora actuală dă naștere la neînțelegeri. În 2011 a apărut un nou regulament care stabilea o listă cu o serie de produse uh, considerate posibil carcin, uh, cancerigene. În ceea ce privește folosirea acestor produse, anul trecut a intrat în vigoare o directivă privind uh, folosirea lor în condiții de durabilitate. Eu cred că această uh, problemă a produselor fitosanitare ar trebui uh, inclusă pe, orice, pe ordinea de zi. Mulțumesc în sfârșit. Domnul Grișin are acum cuvântul. You, Chairman. There's a lot here to uh, look at. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte multe de spus și o să încerc să le acopăr pe toate. Da, speranța de viață a agricultorilor a scăzut foarte mult. Ei mor mai repede decât uh, orice alt lucrător uh, din cauza cancerului, a afecțiunilor cardiovasculare, chiar și sinuciderea este, are o prevalență mai mare în uh, agricultură. Și asta spune foarte multe despre problemele cu care se confruntă ei. Și da, femeile își asumă mult mai puține riscuri, dar aș spune totodată că ele nu se prea implică în activitățile riscante, cum ar fi lucrul cu animale foarte mari sau uh, uh, folosirea utilajelor foarte masive. Um, analizăm foarte de aproape situația din Noua Zeelandă pentru că activitatea lor agricolă este foarte similară cu cea a Irlandei. Și cred că predominanța uh, șeptelului în uh, Noua Zeelandă uh, se referă la um, ovine, în primul rând. În timp ce în Irlanda, marea majoritate o uh, reprezintă bovinele. Ei uh, folosesc, uh, recurg foarte mult la instruiri în acest domeniu și uh, urmărim îndeaproape ceea ce fac ei. Totodată am putea stabili o rețea cu alte state europene dacă am avea mijloacele necesare pentru a discuta împreună despre aceste soluții. Apropo de valoare, spuneați că fermierii nu pun uh, valoare pe viața lor. E adevărat, dar e o problemă de natură societală. Oare cetățenii europeni pun preț, pun valoare pe agricultori? Cred că dacă societatea în general nu apreciază, uh, nu apreciază pe agricultori, e greu pentru ei să se aprecieze pe ei înșine. Ne așteptăm cu toții să găsim mâncare la cantină și la supermarketuri și câte vreme o găsim, totul este bine. Dar nu suntem dispuși să plătim prea mult pentru această mâncare. Și atunci asta creează probleme în aval până la nivelul fermierilor. Trebuie să plătim mai mult pentru mâncare pentru ca agricultorii să primească mai multă asistență și să fie productiv fără a-și asuma riscurile pe care și le asumă în prezent. Dar aceasta este o problemă majoră. Există modele de exploatații agricole și le folosim pentru a arăta celorlalți agricultori despre cum, uh, pentru a arăta celorlalți agricultori cum se pot face lucrurile. Sunt foarte multe exemple de scheme de bune practici care au funcționat în Europa. În Danemarca a existat o inițiativă care a funcționat foarte bine, de asemenea în Regatul Unit, dar cele din Regatul Unit uh, sunt foarte costisitoare. Sunt undeva la 10.000 de euro pe zi. Foarte bune, dar foarte costisitoare. Prin urmare, o, un sprijin din partea Fondului Social European ar fi foarte util. Uh, Mm, fundamentul abordării mele este că e necesară o schimbare de politici. Statele membre au elaborat o serie întreagă de ghiduri, la fel și Comisia, dar fatalitatea la nivelul fermelor și activitățile foarte grave sunt în creștere. Inițiativele nu sunt o soluție. Avem nevoie de o schimbare de politică pentru a schimb, influența uh, demografia și vârsta fermierilor. Marea majoritatea fermierilor europeni sunt foarte în vârstă. Avem nevoie de o schimbare politică pentru formare și pentru aplicarea măsurilor de siguranță. Avem nevoie de o nouă strategie europeană pentru sănătate și securitate în muncă și această strategie trebuie să acopere și elementul agriculturii. Deci, domnule președinte, cred că mai degrabă e vorba de o schimbare de politică decât despre elaborarea de ghiduri și de inițiative. Vă mulțumesc. Indeed. Now the conclusion remarks, uh, Lime, the floor is yours. And then... Mulțumesc frumos, Lime, ai, concluzia. ai cuvântul pentru concluzii. Două minute, te rog. Mulțumesc. Este foarte evident că această dezbatere trebuie um, să meargă mai departe, să evolueze. Eu cred că este o dezbatere foarte oportună, date fiind reformele care uh, vor avea loc în uh, agricultură în uh, perioada următoare și mă refer și la declarația Consiliului Ministrilor de aseară. Cred că există ocazia să creăm dispoziții pentru îmbunătățirea standardelor de securitate um, în agricultură. Informare, conștientizare și bune practici, iată aspectele cheie pe care trebuie să le uh, analizăm, dar trebuie să existe o dimensiune europeană, plus, desigur, activitățile din statele membre. Am fost surprins să aud că uh, în unele state membre chiar nu există niciun fel de dată. E foarte dezamăgitor și trebuie să analizăm uh, și trebuie să lucrăm la acest uh, lucru. Creșterea uh, cercet, studiilor și a bunelor practici pentru îmbunătățirea um, utilajelor și așa mai departe sunt unele lucruri care sunt foarte ușor de pus în practică. Noi facem pe oameni să fie conștienți și gata. Uh, dar mă îngrijorează și am să subliniez acest lucru că încercările noastre de a face față acestor probleme, restricționăm și limităm activitatea uh, agricultorilor, pentru că ultimul lucru care ne trebuie este încă o căsuță ce să trebuiască bifată atunci când vorbim de ecocondiționalitate. Și Deși nu vreau să împiedic uh, activitățile Comisiei pentru Ocupare, Cred că Comisia pentru Agricultură are un rol esențial, lucru recunoscut și în urma acestei întâlniri. Însă vom facilita uh, continuarea dezbaterii în uh, contextul actual. Voi încheia uh, mulțumind uh, vorbitorilor că au venit astăzi alături de noi. Am avut uh, o dezbatere foarte bună, am ascultat lucruri foarte interesante, însă esențial este că această dezbatere să nu se oprească aici, să meargă mai departe și să ascultăm ce avem de făcut pentru a nu lăsa această ocazie să treacă, dată fiind reforma politicii agricole comune. Vă mulțumesc. Cred că cele două comisii au uh, demonstrat că se, uh, gândesc, că se gândește fiecare la interesele celelalte și rezultatul cred că va fi unul mulțumitor care va demonstra că politicienii ascultă și uh, își propun modificarea lucrurilor cu serios. Și luăm foarte în serios această temă, de la informația referitoare la uh, conștientizare, uh, până la măsurile de uh, pregătire, apoi ce ar trebui să modificăm în depozite și așa mai departe. Discutăm și despre câmpurile electromagnetice, de exemplu, și cunoaștem toate dificultățile cu care ne putem confrunta. Pe de altă parte, o altă temă, timpul de lucru, cât uh, mult timp trebuie să fii la dispoziție um, care sunt factorii de nesiguranță care apar aici. Toate aceste lucruri sunt legate și de abordarea și operarea uh, substanțelor uh, periculoase până la consilierea juridică, deci să nu așteptăm ca ONG-urile să tragă semnalele de alarmă, ci toată lumea să-și cunoască drepturile. Toate aceste lucruri sunt importante transsectorial și discuția de astăzi cred că ne va, ne va ajuta să avansăm. Și aș dori să închei discuția de astăzi cu o remarcă importantă pentru mine. Poate ar trebui să ne gândim ca cetățenii să nu se mai gândească ca un produs să fie ieftin, ci să pună accentul pe calitate pentru că dacă există calitate, cred că lumea este dispusă să uh, plătească și mai mulți uh, bani pentru produsul respectiv. Noi ne dorim să avem produse uh, de bună calitate, produse de oameni care au lucrat în condiții foarte bune, pentru că acest lucru asigură și măsurile de protecție la locul de muncă. Doresc să mulțumesc uh, tuturor uh, experților care au reușit să respecte timpul uh, acordat, lucru pe care nu îl reușește toată lumea. Avem acum o scurtă pauză, după care vom continua lucrările comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! So, ladies and gentlemen, thank you very much indeed. Is it possible for you to be outside when we have some bilateral... Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, însă doresc să vă rog să vă purtați uh, discuțiile bilaterale în afara sălii, dacă se poate, pentru că dorim să reluăm uh, ședința noastră. So, ladies and gentlemen, please, uh, we have to continue. Doamnelor și domnilor, vă rog foarte mult, trebuie să continuăm. Also outside there are excellent places. Thank you much. Vă asigur că și în afara sălii veți uh, găsi niște locuri uh, excelente. Acum, trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Uh, impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire uh, medicală. Uh, Jean uh, Lambert nu vorbește întotdeauna germană, dar vorbește foarte bine engleză și Jean așteptăm cu nerăbdare intervenția ta. Mulțumesc, domnule președinte. Cunoștințele mele în germană se cam limitează la uh, comandarea unei băuturi. Uh, astăzi analizăm amendamentele uh, la raportul meu privind impactul crizei asupra accesului la îngrijire al grupurilor vulnerabile. După cum veți vedea, în dosare avem o serie foarte mare de amendamente, 157 la număr. Recunosc o parte dintre ele îmi aparțin, dar în mare parte ele sunt foarte constructive și adaugă elemente foarte utile vis-a-vis de dimensiunea rurală, de exemplu, și uh, dificultățile suplimentare de acolo uh, în ceea ce privește accesul la îngrijire. Nu ne putem limita însă doar la uh, asistența medicală, pentru că asta ține mai degrabă de Comisia pentru Mediu și atunci ne-am ocupat și de chestiuni legate de dizabilități, uh, desigur, asistență medicală, persoane vârstnice și, într-adevăr, copii, mai ales uh, ceea ce numim în engleză looked after children, copiii care nu sunt uh, alături de familie din motive diverse. În ceea ce privește domeniul de aplicare a amendamentelor, trebuie să vedem cât vrem să uh, ne extindem și către alte aspecte. Și o parte se referă la amendamentele privind îmbătrânirea activă, de exemplu, sau cele în care oamenii se referă la reforma sistemului medical. 63 al domnului Sabrunov, de exemplu, merge în această direcție. Aici ar trebui să ne întrebăm, să vedem dacă vrem să extindem uh, domeniul de aplicare și în această direcție. Eu nu mă supăr dacă toată lumea crede că e util. În ceea ce privește zonele de compromis, sunt mai multe, în special în ceea ce privește cei care oferă asistență și mai ales cei care o fac uh, într-un cadru familial. Există acolo mai multe amendamente vis-a-vis -vis de um, considerentul J și aliniatul 21 într-o oarecare măsură. Vom încerca să, folosi, să formulăm compromisuri care să se ocupe de condițiile de lucru, de exemplu, în acest sector. Asta pare să fie un grup de amendamente. Potențialul de forță de muncă identificat în documentele comisiei și aici s-a conturat o zonă uh, o a treia um, zonă s-a referit la sprijinul uh, specific pentru îngrijitorii de uh, neoficiali uh, um, de familie. Apoi o serie de membri au vorbit despre directiva care se ocupă de uh, concediul uh, acestor persoane care oferă îngrijire și apoi efectul asupra femeilor care oferă asistență și felul în care acest lucru le influențează situația, nu în ultimul rând și referitor la um, cooptarea lor în piața uh, generală a muncii și uh, găsirea unui loc de muncă plătit. Există și o serie de amendamente care vorbesc despre felul în care vedem impactul uh, unor schimbări care se produc la momentul de față ca uh, rezultat al măsurilor uh, de austeritate și a modificărilor pe care le fac statele membre cum le, și cum le putem evalua în cadrul uh, procesului uh, semestrului european. Și trebuie să vedem cum putem să le punem la oaltă pentru a găsi un compromis și în această direcție. Există și o serie de amendamente care țin de uh, modul de utilizare a fondurilor europene pentru asistență, uh, instruire și orice alt uh, gen de măsuri. Există de asemenea amendamente care fac și legătura cu fondul pentru um, uh, cei cu privări materiale. Vreau să văd cum văd colegii mei, vreau să înțeleg cum văd colegii mei legătura între aceste fonduri. Aș vrea să știu de ce cred că acest fond are legătură cu Fondul Social European. Există și o serie de alte amendamente cu privire la care am întrebări foarte specifice pentru colegii mei uh, pe care le voi uh, discuta la nivel bilateral. Este uh, inutil să ocup timpul comisiei cu solicitări de explicare a unui acronim sau așa mai departe. Însă, cum spuneam, marea majoritate a amendamentelor sunt foarte constructive, fie dezvoltă direcții deja prezente, fie aduc ceva nou și de aceea cred că vom avea în cele din urmă un raport, sper eu, foarte constructiv. Înțeleg că și Comisia FEM a hotărât să, facă un, să elaboreze un aviz uh, pe acest uh, subiect. Deci, uh, cei care au ratat termenul în această comisie poate au o altă șansă acolo, dar să nu fie prea multe amendamente, vă rog. Aș fi interesată să văd, să aud ce au de spus colegii vis-a-vis -vis de amendamentele prezentate. Mulțumesc! Merci beaucoup. Jutta Steinrück. Ja, meine... Vă mulțumesc, Jutta Steinruch. Vă mulțumesc, colega mea, Birgit Sipel, participă la Comisia Libă la o discuție foarte importantă despre protecția datelor cu caracter personal și m-a rugat să îi prezint uh, părerile sale. Din punctul de vedere al colegii noastre Birgit Sipă și din punctul de vedere al socialdemocraților în general, accesul la îngrijire este un drept fundamental care nu trebuie redus în contextul crizei economice și care trebuie garantat tuturor, uh, tuturor păturilor sociale. Ne îngrijorează în mod special exemple legate de ridicarea unor taxe pentru a beneficia de servicii uh, medicale, de exemplu, în foarte multe state membre s-a crescut propria contribuție când vine vorba de plata medicamentelor, lucru care duce la discriminarea unor părți ale populației și nu se prevede un uh, sfârșit la, al acestei situații. Birgit Sipel își dorește să sublinieze lucrurile pe care le-a spus deja în ultima dezbatere. Doamna uh, raportor a propus un proiect de raport foarte bun și amendamentele propuse, de fapt, doar consolidează acest proiect de raport. Birgit Sipel este convinsă că aceste amendamente reprezintă o bază largă pentru a ajunge la compromisuri și așteaptă cu nerăbdare uh, colaborarea viitoare pe marginea acestui uh, raport atât de important, atât cu raportarea cât și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Becker. Uh, ganz herzlichen Dank. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și eu din inimă raportarei, mai ales pentru forma colaborării care ne-a permis să includem un, uh, o gamă largă de idei suplimentare. În același timp am putut să ne concentrăm asupra definirii unei persoane vulnerabile uh, care trebuie să fie protejată. Înțeleg că aici aspectele legate de generația în vârstă sunt importante și nu doresc să pun acum anumite accente, pentru că acest raport reprezintă, de fapt, o sumă. Este o prezentare foarte completă a acestei teme, astfel încât eu sunt convins că prin acest raport vom da un, uh, un impuls important, astfel încât uh, munca pe marginea acestei sacini să uh, progreseze și mai mult și sunt convins că vom vom reuși să găsim până la urmă forma perfectă pentru acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc că există și alte solicitări de intervenții. Dacă nu, vreau să întreb Comisia dacă dorește să spună ceva. Văd că nimeni nu dorește. Atunci dau cuvântul raportare. Uh, thanks, Doresc să mulțumesc colegilor pentru comentariile foarte constructive. Cred că ce s-a spus că majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție este adevărat. Nu cred că există conflict în anumite zone, eventual diferență de accent. Din punctul de vedere al Um, întrebărilor uh, legate de zonele stigmatizate, de exemplu. După cum am spus, o să încerc să ajung la compromisuri după pauza de vacanța de Paște. Nu cred că trebuie să ajungem la aceste compromisuri deja săptămâna viitoare, pentru că votul din comisie este destul de uh, am târziu. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Pe această bază vom discuta amendamentele pe 29 mai, ceea ce îi lasă raportoarei un pic de timp ca să le elaboreze. Ajungem astfel la punctul 14 de, la ordine, de pe ordinea de zi și asta înseamnă că îi dau cuvântul domnului Eri care vine în locul domnului Dolce, care este raportorul nostru de aviz asupra președ... microfonul președintei a fost tăiat asupra accesului la servicii și bunuri din țările terțe pe piața internă și, de asemenea, Uh, produsele din Uniunea Europeană la piețele publice din țările terțe. E vorba de un aviz pe care îl facem pentru Comisia INTA, în care raportorul este Daniel Caspari de la uh, grupul PPE. În momentul de față examinăm proiectul de aviz la care raportorul a propus șase amendamente. Domnule Öri, aveți cuvântul. Elnök asszony, Dajcsa Másnak sajnos haza kellett mennie Magyarországra, úgyhogy engem kért. Doamnă președinte, domnul Dajcsa a trebuit să se întoarcă în Ungaria, din păcate, și tocmai de aceea m-a rugat să vă comunic uh, avizul său. Mi-a rezumat uh, poziția domniei sale. Mai întâi dorește să sublinieze importanța piețelor publice și faptul că acestea au un rol din ce în ce mai important în economiile dezvoltate, la fel ca și în țările din uh, lumea a treia. În momentul de față ajungem la 16% din piețele publice, în uh, Statele Unite vorbim de 11%, în Japonia 19% și în China vorbim de 15%, dacă cifrele sunt uh, fiabile în acest uh, domeniu. Deci vorbim de o cotă de piață destul de importantă. Din punctul nostru de vedere, piețele sunt uh, reglementate diferit în funcție de țară și de regiune. 800 de milioane de euro ajung în piețele din Uh, Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că produse de oriunde pot fi aduse aici și de deschiderea UE este de 44% fa față de uh, produsele din uh, Uh, țările terțe. Deci avem un procentaj de 32%. Um, Japonia are o deschidere de 28%, ceea ce înseamnă că, uh, exact cum spuneam, lucrurile diferă de la o țară și de la o regiune la alta. Colegul Deutsch a studiat propunerea Comisiei și susține ideea ca Uniunea Europeană să aibă un mijloc care să favorizeze parteneriatele între Uniunea Europeană și um, celelalte uh, țări în privința achizițiilor publice. Mai ales că a existat un acord între UE și SUA pentru a deschide negocieri legate de acordurile comerciale. Dacă pute, uh, care ar putea fi cel mai important acord comercial din, de pe planeta noastră pentru că avea un impact enorm asupra creșterii economice în Europa. Să adăugăm la asta și faptul că avem nevoie de reglementare internațională pentru că în momentul de față 25% din activitățile întreprinderilor europene sunt legate de achizițiile uh, publice. 31.000 de locuri de muncă sunt uh, vizate în uh, cadrul Uniunii Europene. Tamas Deutsch Consideră că este important să subliniem de asemenea și importanța socială a achizițiilor publice. Aspectul social trebuie să fie inclus în toate aspectele procedurii și trebuie să ne asigurăm într-o manieră consecventă că există toate criteriile acestor aspecte sociale. Trebuie să asigurăm și toate condițiile care să permită salvgardarea locurilor de muncă și Asta se datorează achizițiilor publice. Deci păstrarea locurilor de muncă într-o manieră consecventă și, de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să aibă mijloacele care să-i permită să aibă soluții echilibrate în țările terțe și, de asemenea, în UE. Trebuie să există o confirmare în ceea ce privește regulile de protecție a muncii, trebuie să se respecte și regulile sanitare și trebuie să se respecte și aspectele sociale și de mediu ale mijloacelor uh, pe care vrem să ni le punem la dispoziție. Asta, uh, astea sunt amendamentele uh, raportorului nostru. Păstrarea locurilor de muncă și crearea de noi locuri de muncă sunt extrem de importante în ochii raportorului nostru. Deci trebuie, cam acesta a fost uh, conținutul uh, a ceea ce dorea să spună domnul uh, Deutsch. Jutta Steiner. Din nou o înlocuiesc pe colega noastră Zipper, care participă în continuare la ședința Comisiei LIBA. Dumnei consideră că propunerea Comisiei Europene referitoare la accesul întreprinderilor din țări terțe la achiziții publice din Uniunea Europeană ar trebui să creeze un mecanism de corecție pentru statele care profită de piața deschisă a Uniunii Europene, fără să-și deschidă piețele pentru societăți europene prin intermediul unor sancțiuni, acestea ar trebui să fie încurajate să-și deschidă piețele, pentru că, de facto, piața europeană este deja una deschisă. Birgit Zippel, în momentul în care a citit propunerea, a fost puțin șocată că este vorba doar de drepturile și libertățile întreprinderilor pe piața internațională. Dumnezeu s-a întrebat ce se întâmplă cu dimensiunea socială, ce se întâmplă cu drepturile um, lucrătorilor. În acest context, uh, raportul uh, colegului nostru Tamas Deutsch trebuie salutat, care este, în mod surprinzător, foarte, uh, are un caracter foarte social-democrat. Cred, consideră că nu ar fi rău să fie amintite anumite principii, de exemplu, pentru noi social-democrați, Următoarele puncte sunt foarte importante nu ar trebui exercitată nicio presiune în sensul uh, privatizării asupra țărilor terțe, mai ales asupra țărilor din uh, lumea treia. Autoritățile publice trebuie să decidă singure dacă uh, furnizează un serviciu sau nu. Uniunea Europeană nu ar trebui să se gândească doar la posibilitatea blocării accesului pe piață Um, în toate cazurile, ci să lege un asemenea, o asemenea blocare de încălcare a drepturilor omului. Dacă se cere de către țări uh, terțe respectarea unor convenții internaționale, de exemplu Convenția 94 Organizației Mondiale a Muncii, o asemenea cerere nu trebuie înțeleasă în contextul distorsionării competitivității efectele negative asupra țărilor terțe dacă li se blochează accesul la piața europeană ar trebui să fie evitată. Și în momentul în care sunt evalua- evaluate ofertele uh, cele mai uh, cele mai reduse din punct de vedere economic, ar trebui să reprezintă întotdeauna un principiu fundamental. Birgit Sipel consideră că proiectul de raport reprezintă un bun punct de plecare și așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Există și alți colegi care doresc să intervină în această dezbatere? Se pare că nu. Îmi cer scuze, domnul Grosman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este vorba de accesul, de accesul produselor și serviciilor din uh, țări terțe la achizițiile publice din Uniunea Europeană. Pe mine nu mă bucură această propunere pentru că se ajunge la, situația, la o situație foarte uh, protecționistă și până la urmă nu în cadrul achizițiilor publice nu trebuie să avem politică comercială. Cele prevăzute la articolul 6 uh, nu sunt uh, potrivite pentru a bunătăți uh, poziția de negociere a Comisiei. Există riscul că țările terțe vor reacționa la această prevedere prin noi măsuri protecționiste anunțarea și notificarea achiziției publice nu, po- nu se poate face fără principiul, reciproc- uh, principiul reciprocității. Cred că se poate abuza de acest instrument în sensul, uh, într-un sens protecționist și pentru a proteja economia proprie. Dacă Comisia, conform articolului 10, are măsuri, uh, prevede măsuri obligatorii, atunci statele membre ar fi uh, obligate să excludă anumite oferte din țări terțe. Poziția de negociere a Comisiei cred că trebuie consolidată în general, însă nu întotdeauna trebuie aleasă oferta cea mai redusă din punct de vedere economic Cred că tocmai în ace- o asemenea abordare în aceste timpuri de austeritate bugetară sunt, bugetare sunt problematice. Până la urmă s-ar ajunge la prețuri eh, mai mari de, în asemenea achiziții publice. Și în plus, folosirea acestei noi uh, reguli reprezintă o sarcină birocratică atât pentru autoritățile contractante cât și pentru întreprinderile participante la asemenea uh, achiziție publice, lucru care este contradictoriu cu dorința de a simplifica și de a renunța la birocrație. Originea ofertelor uh, este foarte greu de analizat. Dacă conform articolului 6 uh, uh, este înaintată ofertă, atunci comisia trebuie să evalueze oferta respectivă. Comisia nu știe dacă poate să ia în considerare asemenea ofertă, lucru care prelungește până la urmă procedurile. Drept urmare, autoritatea contractantă trebuie să țină seama prevederilor de la articolul 10, care, din păcate, pot fi modificate des. Întreprinderile uh, europene se plâng de situația ofertele, ofertelor lor pentru că dacă există o parte foarte mare a servicii din uh, partea unor țări terțe, atunci ofertele respective se află în pericol de a fi uh, exceptate și nu știu dacă ne putem dori acest lucru. O concurență între societăți din țări terțe nu, este, nu reprezintă o problemă. Uh, o problemă se manifestă în momentul în care există o concurență neloială, însă pentru a combate o asemenea concurență neloială există alte instrumente care nu se regăsesc în domeniul achizițiilor publice. Și nu trebuie să ajungem la o discriminare a originii ofertei și subliniez acest lucru. Există alte posibilități de a combate, de a exclude oferte um, care nu sunt din punct de vedere concurențial și ar trebui să facem recurs de aceste mijloace. Domnul uh, Deutsch cere doar excluderea ofertelor care încalcă dreptul existent, de exemplu când vine vorba de ocupare și de condițiile de muncă. Însă există mult mai multe uh, criterii în directiva care reglementează achizițiile publice. Ce înseamnă acest lucru? Noi ne împotrivim ofertelor neloiale, însă aceste oferte pot fi combătute uh, prin alte mijloace și nu prin mijloacele prevăzute prin această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Există și alți colegi care doresc să intervină? Se pare că de data asta nu. Vreau să știu dacă dorește comisia să intervină. Aveți cuvântul. Oui, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să reamintesc obiectivul esențial al acestei propuneri făcute de comisie Propunerea este uneori considerată ca fiind un instrument care permite să închidem achizițiile publice ale uh, Uniunii. Cred că dacă privim mai de aproape modul în care s-a conceput acest regulament de către Comisie, ne dăm seama că, din potrivă, principiul afirmat de regulament este tocmai deschiderea achizițiilor publice în special achizițiile care sunt sub pragul de 5 milioane de euro. În ceea ce privește achizițiile publice care depășesc plafonul de 5 milioane de euro, Comisia a pus în aplicare măsuri de uh, siguranță, astfel încât atunci când uh, se refuză o ofertă, condițiile în care poate apăra acest refuz trebuie să fie uh, definite clar. Ca să vă reamintesc, mai întâi achizițiile publice reprezintă 7% din achizițiile de sub uh, plafonul care intră în câmpul de aplicare al directivei și 60% din valoarea acestor contracte. Deci uh, am vegheat tocmai să ne concentrăm asupra achizițiilor publice cele mai importante. Și, de altfel, la articolul 6 cu mecanismul descentralizat uh, ar trebui, n-ar trebui să apară refuz aplicat unei oferte decât după ce Comisia a verificat dacă condițiile sunt îndeplinite. Prima condiție ar fi existența unei rezerve explicite într-un acord internațional încheiat cu partenerii noștri comerciali, deci este deja clar uh, recunoscut și înțeles de partenerii noștri comerciali. În al doilea rând, să există o situație în care nu există niciun acord, dar să fie o absență substanțială de reciprocitate. Deci există un test al realității care este efectuat, care depășește chiar și simplul uh, fapt al existenței sau inexistenței unei reguli de discriminare pentru a vedea dacă practicile concrete sunt discriminatorii sau nu. Deci sunt măsuri uh, de siguranță care sunt foarte stricte și care se regăsesc în articolul 6 și în, articol, de, în articolele de la 8 la 10. Și cred că este important pentru a avea o lectură corectă a propunerii uh, ca să avem toate aceste elemente în expunerea de motive. În al doilea rând, evident, vom analiza cu atenție sugestiile care ar putea fi făcute de către Comisia Amplă, dar uh, în acest context, așa cum au spus mulți, vreau să vă reamintesc că uh, aceste preluarea unor uh, considerente de mediu sau sociale uh, este deja luată în calcul în contextul directivei fundamentale, directiva achiziții publice. Deci este greu să deschidem uh, un al doilea câmp de negocieri pe baza unui instrument, pe marginea unui instrument care nu dorește să îndepărteze regulile fundamentale care rămân aplicabile pentru că directiva trebuie aplicată și respectată, uh, în contextul aplicării acestea, dar acest regulament se concentrează în special asupra problematicii ofertelor făcute de operatori din țărtețe și care au caracteristicile vizate de regulament. Dar este fără a aduce atingere aplicării condițiilor Uh, legate de aspectele de mediu și aspectele sociale care sunt uh, luate în calcul în cadrul directivei și care fac obiectul încă a unor discuții în cadrul reformării uh, directivei actuale. Vreau doar să reamintesc aceste două elemente care sunt extrem de importante pentru discuțiile noastre viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai există și alte solicitări de intervenție, îi dau cuvântul domnului Eri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că această dezbatere a fost extrem de interesantă și noi am solicitat uh, lucruri complet contradictorii, ne-am dorit ca um, raportorul să respecte toate contradicțiile pe care le-am propus, dar cred că nu e nicio contradicție dacă se respectă uh, aspectele sociale și de mediu care apar în acordurile internaționale în privința uh, achizițiilor publice. Uh, Trebuie în mod clar să se respecte convențiile colective de muncă, niște condiții de muncă decente, deci vorbim de elemente care țin prin excelență de competența noastră și raportorul nostru nu vrea decât să consolideze dimensiunea socială a directivei fundamentale. Apoi, ceea ce a spus colegul liberal. Nu din întâmplare am spus în uh, introducere că achizițiile publice cele mai deschise din lume sunt cele ale UE. La concuren- concurenții uh, UE își protejează mult mai bine piețele. Deci, uh, noi, este în interesul nostru să deschidem achizițiile publice astfel încât să și le deschidă și ei, dar trebuie să avem niște reguli clare și precise care să reglementeze uh, piața achizițiilor publice și cred că avem o bună abordare din partea raportorului nostru aici. Apoi, vreau să vă spun că raportorul rămâne deschis la toate obiecțiile și la toate criticile și observațiile și, bineînțeles, veți putea să vă puneți de acord uh, pe baza, uh, asupra amendamentelor de compromis, iar noi, ca grup politic, uh, vom sprijini acest lucru. Ținând cont și de precizia comisie, precizarea comisiei, mă scuzați, Uh, referitoare la textul de referință în acest domeniu, comisia noastră va avea ocazia cu ajutorul uh, colegului Deutsch să aprofundeze acest aspect. Și în acest spirit uh, las termenul de punere a amendamentelor până la pe 19 aprilie la ora 12. Comisia competentă pe fond se pronunță abia în noiembrie, deci avem ceva timp. O să dau din nou uh, cuvântul uh, colegului Ceaba Ori pentru a prezenta al doilea aviz care trebuia prezentat de Tamas Deutsch. Raportul din proprie inițiativă al Comisiei, nu îmi cer scuze, comunicarea Comisiei care se referă la inovarea în scopul creșterii durabile, o bioeconomie pentru Europa. Domnule Öri, aveți cuvântul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye itt már a 2020-as stratégia... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Avem uh, strategia 2020 și în cadrul acestei strategii economia ecologică, economia verde reprezintă o prioritate. Este un domeniu în care există un potențial de creștere și e un potențial de creștere și, uh, creștere și pentru ocupare, pentru că crearea de locuri de muncă ar putea fi uh, înlesnită. Deci, iată motivul pentru care Colegul Tamas Deutsch dorește să se ocupe de acest uh, uh, lucru. Populația globală crește rapid, resursele naturale nu sunt inepuizabile, schimbările climatice nu pot fi rezolvate decât pe termen lung, deci toate aceste elemente sunt diverse fațete ale problemei. Înainte de a avansa, trebuie să facem apel la cercetare și inovare și tocmai de aceea, în proiectul său de aviz, colegul Deutsch insistă asupra faptului că bioeconomia poate să contribuie într-un mod favorabil la rezolvarea acestei problematici. Ar permite și crearea de locuri de muncă, și am putea participa astfel și la producerea de bogăție, în special în domeniul agriculturii. Proiectele pot antrena și o minusculă modificare a mediului, dar am putea uh, deveni uh, mult mai competitivi în acest mod. Programul de cercetare al Uniunii Europene, al șaptelea program cadru, este menționat și el în lumina strategiei 2020. Domnul Deutsch pune accentul și pe capacitatea de inovare a UE, care trebuie să fie consolidată pentru ca Uniunea să poată veni pe piață cu produse competitive. Vorbim despre un aviz uh, destul de succint și punctele pe care tocmai le-am menționat sunt punctele pe care colegul nostru vrea să le sublinieze, dar rămâne deschis la toate sugestiile care ar putea fi făcute. Are cuvântul domnul Cercas. Bueno, con, con brevedad, sustituyendo... Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, îl înlocuiesc pe colegul meu, estos responsables o irresponsables que tenemos en el Europa. Colegul meu care uh, se ocupă de incendiul uh, provocat în Cipru de oameni mai mulți sau mai puțin responsabili, Aș dori să spun că raportul uh, domnului Tamas Deutsch pare să fie foarte responsabil. Colegul uh, meu a spus și sunt de acord cu el că este unul coerent și trebuie să vedem exact ce ne spune. Până la urmă, totul se rezumă în acest raport la două întrebări. Prima concluzie este că nu putem să pretindem că orice modificare pe care o facem va avea uh, beneficiari și perdanți, pentru că nu, nu trăim într-o lume perfectă, însă este clar că situația trecută nu poate fi continuată. Trecem printr-o revoluție tehnologică, trecem prin uh, schimbări structurale și este foarte important să preluăm ideile care anticipează uh, schimbarea și să nu uh, încercăm întotdeauna să doar să stingem uh, incendiile care au fost produse deja. Cred că trebuie să profităm de toate ocaziile care ni se oferă pentru a introduce un anumit grad de flexibilitate toate acestea sunt uh, idei uh, care vor contribui la dezvoltarea dezbaterii. Este clar că bioeconomia are, lângă alte implicații, și implicații sociale. Drept urmare, salutăm acest uh, raport. Am prezentat un amendament care considerăm că îl echilibrează și mai mult. Mai dorește și altcineva să intervină? Domnul Filip Beniu. Um, yes, it... Da. Cred că este bine să-mi declar întotdeauna interesele în aceste astăzi. Uh, eu sunt interesat de bioeconomie. În mare, mi se pare că este un raport foarte bun. Anumite părți pot fi completate, însă aș putea să adaug uh, câteva detalii când vine vorba de bioenergie Probabil acest lucru, voi face acest lucru la punctul 3, apoi aș dori să adaug anumite lucruri la, la punctul 7, ucenicile rurale, pentru a aduce la un loc toate aceste programe și pentru a folosi fondurile rurale tocmai pentru a duce la o forță de muncă bine pregătită în zona rurală, care să se bucure și de abilități transferabile. Apoi, la punctul 6, deși acesta pare să fie orientat înspre rezultatele de mediu ale zonelor uh, rurale, și să nu pun accentul uh, prea mult pe aspectele sociale, mi se pare că um, este prea partinic. Se fac foarte multe lucruri pentru conservare, măsuri fondate de Fondul European de Dezvoltare Rurală, lucru care duce la crearea de diferite capacități și abilități, dar până la urmă rezultatul este și pierderea de biodiversitate. Deci cred că și la punctul 6 voi propune un amendament. Doar la aceste lucruri m-am gândit până acum, însă s-ar putea să-mi uh, vină noi idei, ținând cont de faptul că am un anumit grad de expertiză în acest domeniu. Oricum, voi încerca să propun un număr rezonabil de amendamente. Mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Văd că nu este cazul. Comisia dorește să ia cuvântul? Da? Vă rog. Domnul Paul Henri Preset. Da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută interesul uh, Parlamentului vis-a-vis de comunicarea o bioeconomie pentru Europa și vă mulțumește pentru raportul uh, elaborat. Punctele uh, ridicate în acest aviz fac parte integrală din procesul de punere în aplicare a strategiei. comisia este de acord cu viziunea Comisiei dumneavoastră cum că această uh, economie contribuie esențial la crearea de locuri de muncă. Bioeconomia are potențialul de a crea și mai multe și mai noi industrii în Europa pe baza resurselor regenerabile. Aceste procese pot revitaliza regiunile rurale și de coastă, determinând crearea de locuri de muncă ecologice nu doar pentru agricultori și pescari, ci și pentru sectoarele de prelucrare secundare. Noi Uh, aptitudini sunt necesare la mai multe niveluri și acestea pot fi uh, elaborate prin cursuri specifice de uh, instruire. Este esențial ca informațiile actualizate să fie puse la dispoziția consumatorilor. Prin urmare, se subliniază importanța esențială informării consumatorilor în acest sens. Astfel se pot aduce beneficii în stabilirea de legături la nivelul societății iar uh, care astfel poate înțelege mai bine rolul bioeconomiei. se dorește crearea unui lanț de aprovizionare foarte puternic și, uh, care să contribuie la catalizarea acestui proces. În orizont 2020 există o propunere pentru mai multe, multe instrumente în acest sens. Aceste măsuri, inclusiv uh, îmbunătățirea accesului vor fi esențiale pentru uh, implementarea strategiei uh, pen, în cadrul uh, programului Orizont 2020. Se are în vedere în special bugetul pentru uh, provocările bioeconomice. Uh, Astfel, uh, nu se va duce doar la creșterea competitivității și la reducerea dependenței de combustibilii fosili, ci și la creșterea securității pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! domnule Öri, doriți să mai spuneți ceva? Mulțumesc frumos și dumneavoastră și tuturor colegilor care și-au exprimat opiniile pe care le voi transmite domnului Deutsch. Din câte înțeleg, dezbaterea nu va fi foarte animată vis-a-vis -vis de acest subiect, va fi vorba mai degrabă de o cooperare foarte strânsă și foarte constructivă. Sper ca acest text să fie finalizat repede și să fie mulțumitor pentru toată lumea. Oricum, voi transmite domnului Deutsch toate comentariile exprimate astăzi. Vă mulțumesc! În ceea ce privește următorul punct de pe ordinea de zi, domnul Bach este raportor și el este pe drum. O să vin aici în câteva minute, doamne președinte. Mulțumesc, domnule Rim. Facilitează sarcina de organizare a următorului punct de pe ordinea de zi. În ceea ce privește raportul domnului Deutsch, termenul de depunere a amendamentelor este până în 26 martie la ora 17. Comisia Envi urmând să se pronunțe în luna mai. Îi mulțumesc domnului uh, Bach pentru punctualitatea sa. Pentru a trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, unde ne pronunțam prin aviz vis-a-vis de comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul CESE și COR, privind politica externă a UE în domeniul aviației. Abordarea provocărilor viitoare. Este un raport din inițiativă cu privire la care Comisia Transport deține competența pe fond și al cărei raportor este domnul Marian-Jean Marinescu. Domnul raportor, aveți cuvântul pentru a prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost la fix. Voi vorbi în germană. Uh, uh, Sectorul aviatic se cunoaște acest lucru. Este un uh, sector foarte important a cărui potențial uh, uh, nu este folosit la maxim. Există aici 5,1 milioane de locuri de muncă și contribuie cu un procent important la PIB-ul european. Comisia face un bilanț în uh, comunicarea publicată acum pentru perioada din 2005 până acum despre progresele înregistrate și despre evoluțiile relațiilor externe și ajunge la concluzia că s-au făcut progrese importante, dar că nu au fost atinse obiectivele stabilite. Acum, după 8 ani, aproape după 8 ani, după criza economică, atmosfera este mai dificilă. Criza economică a afectat și sectorul uh, industriei uh, aviatice, care acum se confruntă cu noi provocări. Piețele care cresc cel mai repede nu se mai află în acest moment în Europa, Tocmai de aceea este necesar să înlăturăm cât mai repede obstacolele de pe piața internă, astfel încât investițiile în acest sector să poată crea, să crească. Cred că Europa nu trebuie să-și pună obstacole în fața dezvoltării Uh, prin diferite măsuri fiscale și așa mai departe, și așa mai departe, aceste obstacole ar trebui să fie îndepărtate cât mai repede, astfel încât această industrie să depășească greutățile actuale care nu îi permite să devină foarte competitivă. Pentru noi, pentru Comisia Ample, foarte importante sunt uh, standardele și condițiile de muncă. Cred că din acest punct de vedere, în tratatele încheiate cu statele terțe, trebuie să ținem seama de respectarea acestor criterii legate de condițiile de muncă, de condițiile de mediu și liberalizarea nu trebuie să ducă la periclitarea acestor standarde și a sistemelor sociale din uh, statele membre ale Uniunii Europene. Este un uh, echilibru pe care trebuie să-l găsim. Pe de-o parte, trebuie să um, susținem uh, o concurență deschisă, însă acest lucru nu trebuie plătit prin renunțarea la standardele europene și la drepturile lucrătorilor. Știți foarte bine că proiectul meu de aviz trebuie să fie limitat la 1500 de caractere. Eu sunt pregătit să fac diferite propuneri pentru amendamente și aștept uh, cu nerăbdare uh, și propunerile uh, colegilor. Termenul de depunere al amendamentelor este 27 martie. Mulțumesc, domnul Benion. Thank you for your... Da, mulțumesc raportorului pentru observații. Cred că multe din um, ceea ce a spus uh, merg exact în direcția în care doream și eu. În ceea ce privește accesul la piață și liberalizarea pieței interne, este într-adevăr foarte, un element foarte important. Cerul unic european este de asemenea foarte important pentru că ea um, dă un plus de competitivitate întregii industrii, atât la nivel intern cât și în sens extern. Sunt de acord cu raportorul că nu trebuie să că trebuie să evităm uh, dumpingul social în ceea ce privește locurile de muncă și să ne asigurăm că lucrurile merg în direcția corectă. În ceea ce privește modificările uh, legislative, este evident că este necesară consultarea factorilor interesați, dar uh, poate că lucrurile merg puțin mai departe decât aș fi vrut acolo și voi depune unul, două amendamente. Trebuie să privim și aspectul pozitiv și potențialul de uh, ocupare pe care îl creează uh, conectarea între uh, no, aeroporturile nod și cele îndepărtate. Este uh, un este important să creăm atractivitate în locurile îndepărtate pentru ca acolo să se creeze investiții și de aceea trebuie să ne asigurăm că nodurile, uh, aeroporturile nod au legături cu cele uh, mai mici și îndepărtate pentru ca acolo să se atragă investiții și, prin urmare, locuri de muncă. Prin urmare, din nou, cred că voi depune un amendament și în acest sens. Mulțumesc! Iuda Steinruck. Da, dacă am ascultat cifrele prezentate de colegul nostru George Bach, cred că nu ne mai miră cât de important este sectorul aviatic uh, european pentru economia europeană, atât din punct de vedere fiscal, cât și din punctul de vedere al creării și asigurării locurilor de muncă și nu este de mirare dacă este să vedem uh, numărul uh, dosarelor pe care le discutăm la comisia noastră sau dosarele pe care ne-am dori să le discutăm la comisia noastră. Um, ieri am avut uh, audierea despre timpul de lucru al piloților și al personalului Um, și există și alte teme care merg în aceeași uh, direcție. Societățile aviatice Europa trebuie să fie competitive pe plan mondial. Obiectivul nostru trebuie să fie consolidarea uh, punctelor nodale europeane, europene, tocmai pentru a asigura locurile de muncă din Europa. Cred că acest lucru poate fi obținut cel mai bine prin încheierea unor uh, acorduri uh, um, corespunzătoare. Dacă um, există un fenomen al uh, mutării punctelor nodale în exteriorul Europei, atunci pierdem locuri de, de, de muncă în Europa. Au fost uh, efectuate foarte zeci de mii de concedieri în Europa, locuri de muncă care apoi s-au regăsit în exteriorul Europei. Cred că, într-adevăr, uh, o asemenea liberalizează nu trebuie să se facă pe spatele drepturilor uh, lucrătorilor și, din acest punct de vedere, salut proiectul de aviz al lui a colegul nostru George Bach și mai ales sublinierea aspectelor sociale din uh, alineatele 4, 5 și 6. Problema este că, într-adevăr, există o competitivitate care nu funcționează bine între Uniunea Europeană și statele terțe din, um, din Asia, din Orientul îndepărtat și noi trebuie să fim întotdeauna atenți la aspectele sociale când discutăm și de creștere economică. Mă bucură faptul că George Bach s-a referit la acest lucru costurile de muncă reduse din exteriorul Uniunii Europene nu trebuie să ne ducă uh, să încercăm să ținem pasul cu această concurență pentru și să scădem uh, costurile de muncă în uh, Europa. Cine cunoaște peninsula arabică știe foarte clar că aceasta este o concurență, o, reprezintă o concurență puternică pentru Europa, însă nu trebuie să ne coborâm noi standardele. Trebuie să ne asigurăm că societățile aviatice din, exterior, societățile aviatice din exteriorul uh, Uniunii Europene respectă toate standardele conform Organizației Mondiale a Muncii Apoi, în uh, tratatele, în acordurile aviatice ar trebui să fie incluse întotdeauna clauze sociale și cu toții înțelegem că trebuie să ne sprijinim societățile europene, însă sarcina comisiei noastre este să consolideze și să protejeze drepturile uh, lucrătorilor din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește și altcineva să intervină? din partea Comisiei? Bună ziua, doamnă președinte, doamnă, uh, domnule raportor, stimați deputați. Comisia susține uh, la scară largă tot ceea ce a spus dumneavoastră. După cum ați spus, comis, uh, industria europeană a transportatorilor aerieni funcționează foarte multe locuri de muncă și este un element de creștere. Prin urmare, ea trebuie să funcționeze într-un cadru internațional pe baza concurenței echitabile. Este important să tratăm dificultățile legate de piața internă, dar vă asigur că Comisia vrea să susțină o concurență echitabilă pentru transportatorii noștri aerieni, atât pe piața comunitară, pentru că tot, tocmai aceasta este esența cerului unic, dar și în cadrul noilor reguli de uh, coordonare a uh, asigurărilor sociale și uh, la un alt nivel pe plan extern. În ceea ce privește uh, acest plan extern, vom face uh, în, uh, toate eforturile în acordurile noastre să asigurăm condiții nediscriminate discriminatorii. De exemplu, în ceea ce privește um, uh, taxele aeroportoare. Noi dorim să transpunem normele de securitate, de protecție ecologică, de uh, concurență loială și drepturi sociale în uh, acordurile cu acestea. directiva uh, în acest sens a fost transpusă și în acordurile cu țările vecine. Vă confirm apoi că în pregătirea negocierilor uh, ținem totdeauna cont de partenerii industriali și de observațiile lor dacă țara parteneră o acceptă și ea este invitată să participe ca negociator la, uh, uh, ca observator la negocieri. Vă mulțumesc de asemenea că ați uh, semnalat în raport faptul că începem revizuirea regulamentului privind subvențiile și practicile tarifare neloiale care aduc prejudicii transportatorilor aerieni. Comisia intenționează să studieze diversele instrumente pentru a ajunge la un instrument mai eficient care să protejeze societățile în fața unei uh, concurențe bazate pe subvenții ilegale sau pe favoritism la care au recurs anumite țări terțe uh, pentru susținerea companiilor nor naționale sau, de asemenea, uh, practici discriminatorii la nivel european. Va fi dificil să of, of, folosim acest instrument pentru a impune aceleași standarde țărilor terțe, dar încercăm acum să avem în vedere și observațiile Parlamentului pentru revizuirea acestui regulament. Se încearcă de asemenea stabilirea unei clauze de uh, concurență lega, uh, loială în cadrul acordurilor încheiate cu țările partenere. Dincolo de aceste lucrări, Comisia a fost foarte activă în pregătirea și coordonarea poziției europene la conferința privind transporturile uh, aeriene, organizate chiar în momentul de față de uh, Organizația Internațională a Aviației civile și președinția irlandeză a fost invitată să-și transmită acolo mesajul. Dorim ca această clauză de concurență loială să fie uh, scrisă în toate acordurile bilaterale. Uh, Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Bach, doriți să interveniți la final? Ja, ich denke, <clears throat> ich denke, dass ich dem äh, nicht viel zufügen muss. Cred că nu mai am foarte multe lucruri de adăugat. Doresc să mulțumesc uh, diferiților uh, colege și colegi și comisiei pentru prezentarea pe care ne-a ținut-o și pentru informațiile pe care ni le-a oferit despre um, pașii care ne așteaptă. Doresc să mulțumesc Comisiei și pentru că a spus că dorește să implice uh, partenerii sociali și par- Parlamentul European și aștept cu nerăbdare, drept urmare, colaborarea cu Comisia. Mulțumesc. 27 martie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Comisia competentă pe fond se va pronunța în mai și o să vedem dacă se uh, adapta avizul. Munca noastră în această după-amiază s-a terminat. Vă urez o după-amiază plăcută și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 9.